Pan Przewodniczący! Good afternoon, ladies and... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aș vrea să vă rog uh, cu amabilitate să vă așezați, deoarece începem imediat. După cum uh, știți, probabil, în Parlamentul European aveți uh, la dispoziție interpretare în limba dumneavoastră natală, în 23 de limbi Vedeți, toate cabinele sunt pline cu interpreți. Un lucru foarte convenabil și noi ne-am obișnuit să ne fie mai simplu aici în Parlament când ne exprimăm, putem să ne folosim limba maternă. Acum, dacă îmi dați voie, o să urez bun venit doamnei Eva Copaci, care este președintele Seimului polonez, și domnului Bogdan Borusevici, care este președintele Senatului polonez, invitați, deci, din Polonia, care au coordonat această reuniune cu parlamentele naționale. Vă mulțumim foarte mult, dragi prieteni! Avem de asemenea participanți din partea parlamentelor naționale. Le vreun bun venit nu este pentru prima dată, pentru că de la Lisabona încoace, în mod regulat, eh, cel puțin o dată la o jumătate de an, organizăm astfel de reuniuni dedicate celor mai importante subiecte din Uniunea Europeană, precum Balcanii de Vest, comunitatea energetică, criza, bineînțeles, de, cu care ne confruntăm de acum un an de zile, și eh, schimbările climatice. Iată câteva amintiri de la ultimele noastre reuniuni. Acum, Dați-mi voie să vă spun venit și colegilor din Parlamentul European. Noi cu toții le spunem bun venit uh, colegilor noștri din uh, Parlamentul Național. Mă bucur că suntem aici cu toți împreună și avem și un uh, invitat, domnul Michael Cihon, care lucrează la Organizația Internațională a Muncii care ne va ține o alocuțiune. Mâine vom avea alți invitații, o vom avea, îl vom avea pe domnul Vladislav Kosniak Kamiș, care este ministrul muncii în Polonia și, de asemenea, va veni și domnul Laslo Andor, comisarul pentru muncă și afaceri sociale și incluziune, care va veni în timpul dimineții. Încă o dată, dați-mi voie să vă spun noi, uh, în baza tratatului de la Lisabona, avem obligația de a ține legătura cât mai strâns cu dumneavoastră și uh, ne pare bine că avem această responsabilitate. Așa, după cum știți, această reuniune parlamentară este dedicată unei teme foarte importante. Avem pregătite trei grupuri de discuții, le cunoașteți. Nu vă mai amintesc uh, despre ce este vorba la fiecare. Dar după cum vă spuneam, este mult mai convenabil, mai ușor pentru mine să mă exprim în limba maternă, așa că o să vă rog să vă puneți căștile, dacă m-ați ascultat până acum în engleză. Voi începe să vorbesc în poloneză. Așadar, doamna președinte, domnule președinte, distinși oaspeți, iată au trecut doi ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și acesta e primul tratat care vorbește în mod explicit despre nevoia de a ține reuniuni periodice cu parlamentele naționale. Acest uh, tip de legătură este foarte important pentru a asigura responsabilitatea noastră parlamentele naționale, precum și noi, suntem aleși în același mod prin sufragiu direct universal. Parlamentul European uh, ține foarte mult la aceste reuniuni comune. Adesea ne întâlnim cu parlamentele naționale, în special cu comisiile pentru afaceri externe, afaceri europene, în cadrul COSAC, și uh, cred că merită să subliniem faptul că acum uh, încercăm să găsim modalități de cooperare pentru afacerile externe, pentru asigurarea securității și a apărării. Toate aceste politici sunt foarte importante și vrem ca ele să fie consolidate în Uniunea Europeană. După cum știți, tema propusă pentru discuție de președinția poloneză în cooperare cu Parlamentul European constituie o temă foarte importantă pentru cetățenii noștri, deoarece, iată, trecem printr-o criză economică și 160 de milioane de oameni sunt amenințați de sărăcie, 43 de milioane suferă de foame, Așa că avem, iată, o proporție foarte mare pe continentul nostru. Uniunea Europeană încearcă să combată foametea peste tot în lume, dar cu atât mai mult trebuie să ne concentrăm eforturile acasă. Un fenomen foarte periculos este șomajul, în special în rândul tinerilor și în special în zonele din sudul Europei. Avem chiar regiuni în care șomajul în rândul lor este de 40%. Riscăm să avem de-a face cu o generație pierdută. Așa că ar fi bine ca în uh, politicile noastre multianuale, în uh, cadrul financiar multianual, să încercăm să atenuăm astfel de probleme, precum șomajul. Grație politicii de coeziune, în anii 2000-2006 s-au creat 1,5 milioane de locuri de muncă noi, un număr destul de important. Apoi, politica agricolă comună ne ajută și ea. În Europa ne confruntăm cu o problemă foarte importantă și anume îmbătrânirea populației. În următorii 30 și ceva de ani, adică până în 2050, vom avea de două ori mai mulți oameni care depășesc vârsta de 65 de ani decât avem acum, în prezent. Acest uh, lucru se datorează creșterii uh, duratei speranței de viață a cetățenilor noștri, lucru care sigur ne bucură, dar um, el este însoțit de o natalitate foarte scăzută în Europa, ceea ce înseamnă că um, sistemul de pensii este supus unei presiuni destul de mare, deoarece vârsta de pensionare uh, nu este adecvată, va trebui probabil să o, să o ridicăm, să o creștem, toată lumea va trebui să muncească mai mult și știți foarte bine care sunt uh, problemele ce au uh, decurs din criza datoriilor. Sunt țări care trăiesc pe credit, ca să zicem așa. Împrumuturile vor trebui rambursate de generațiile viitoare, ceea ce nu este etic. nu ar trebui să facem uh, un astfel de lucru, n-am trebuit să lăsăm astfel de moștenire copiilor și nepoților noștri. Trebuie să ne regândim strategiile și trebuie să lansăm proiecte noi. Trebuie să muncim mai mult și să creștem rata natalității. Acest lucru se leagă sigur și de drepturile femeilor, de egalitate, egalitate veritabilă Trebuie să dăm mai multe facilități uh, femeilor care doresc să devină mame și care doresc să nască copii, astfel încât uh, ele să aibă parte de mai multă susținere, să își poată permite să întrerupă activitatea lor profesională. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens recent, poate știți despre ce vorbesc o rezoluție care spune că trebuie să creștem rata mentalității și să asigurăm condiții de muncă adecvate pentru cei care depășesc 65 de ani ca vârstă. Aceștia nu ar trebui să fie obligați să se pensioneze. Doamnelor și domnilor, aceste probleme vor apărea cu siguranță în cadrul discuțiilor de astăzi și de mâine. Deocamdată mă opresc aici și vă spun că diseară vă voi um, întâmpina din nou la un dineu solemn și mâine dimineață iarăși ne vom întâlni. Nu-mi rămâne decât să vă spun că în aceste vremuri de criză sperăm să putem să introducem reforme, reforme în legătură cu ocuparea și cu asistența socială, care nu ar fi posibile în alte momente. De fapt, asta este natura umană. Atunci când uh, suntem confruntați cu provocări uh, extreme, doar atunci uh, suntem în măsură să ne ridicăm la înălțimea acestor provocări și să venim cu soluții potrivite. Așadar, haideți să reflectăm la aceste schimbări, să ne gândim la cum putem veni cu un nou cod al muncii și cum putem reforma sistemul de pensii, cum putem spori rata natalității. Haideți să reflectăm la toate aceste lucruri într-un mod inovator. Cred că putem să o facem chiar și într-un moment de criză. Acestea au fost doar câteva remarci introductorii. În continuare, am să dau cuvântul uh, doamnei Eva Copaci, care este președintele Seimului Polonez. O să-i uh, cer să ia cuvântul și să conducă urmarea discuțiilor noastre. Am să vă rog de la bun început, stimate doamne, să faceți propria dumneavoastră introducere. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie, Panowie. Domnule Președinte, Doamnelor și domnilor deputați, e o mare plăcere să vă urez bun venit la această reuniune pregătitoare organizată de instituțiile noastre. Suntem uh, în timpul mandatului președinției poloneze și pentru noi este o deosebită plăcere să avem această reuniune. To dla mnie prawdziwy zaszczyt móc otworzyć już jedenastą. Deci vă spuneam că este o adevărată plăcere să inaugurăm cea de-a 11-a reuniune în timpul președinției polone. Prezența dumneavoastră aici și participarea dumneavoastră aici ne arată că dimensiunea parlamentară joacă un rol din ce în ce mai mare în Uniunea Europeană. Ne confruntăm cu o criză și în fața acestei crize e important să ne unim forțele și mai mult decât în trecut. Vreau să-i mulțumesc și Parlamentul European pentru coorganizarea acestui eveniment. Colaborarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European reprezintă un element fundamental din dimensiunea parlamentară a președinției poloneze. Pe 1 decembrie, acum 2 ani, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Și acest tratat a adus cu sine o nouă realitate instituțională. Și datorită acestei noi realități, parlamentele naționale pot să se implice mult mai activ în ceea ce privește crearea de nouă legislație. Și ca parlamentar trebuie să respectăm principiul subsidiarității, de asemenea, noi asigurăm supravegherea în, în domeniul libertății, securității, justiției, participăm de asemenea la lucrări comune și uh, colaborăm cu celelalte parlamente. E important să subliniem acest lucru, deoarece colaborarea dintre parlamente le permite cetățenilor să se apropie de instituțiile noastre și să urmărească îndeaproape dezbateri care au de-a face cu viitorul nostru comun. Și ședința pe care o avem astăzi este exemplul cel mai grăitor. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană trece prin niște cripe absolut esențiale din istoria sa. Ne confruntăm cu o criză economică pe care trebuie să o soluționăm și de aceea noi trebuie să luăm decizii responsabile, trebuie să venim cu idei noi și în același timp trebuie să venim cu niște soluții care să garanteze un viitor stabil și pașnic pentru toți cetățenii. Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească obiectivele stabilite și trebuie să facem pentru aceasta niște modificări adevărate pentru a face față astfel uh, provocărilor și pentru a face față și așteptărilor pe care le au cetățenii de la o Europa unită. De aceea propun ca reuniunea de astăzi să se concentreze pe două lucruri importante. În primul rând afacerile sociale și în al doilea rând evoluția democratică într-o Uniune Europeană viabilă. E foarte important ca împreună să ne gândim la care sunt soluțiile posibile, să ne gândim de asemenea la amenințările care planează asupra sistemelor de pensii. E o amenințare de asemenea pentru Europa monetară, Europa monetară pe care o cerem de ani de zile. Pe de altă parte, ar trebui să ne mândrim uh, cu realizările pe care le-am făcut în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de trai și um, condițiilor de muncă peste tot pe întreg teritoriul Uniunii Europene. E foarte important să consolidăm cooperarea la nivel european, mai ales știind că trebuie să venim cu niște politici complexe în fața actualei evoluții demografice. Și să nu uităm un lucru, fără coeziune și integrare, Uniunea Europeană nu are cum să funcționeze și pentru asta e nevoie de un nivel ridicat de ocupare, trebuie investit în calificarea cetățenilor, trebuie combătută sărăcia și excluziunea socială și asta peste tot în toate regiunile. Doamnelor și domnilor, în aceste clipe de răstriște trebuie să facem tot posibilul pentru a ne pune la oaltă forțele și pentru a reduce disparitățile care există în ceea ce privește dezvoltarea diferitelor regiuni. Și pentru asta trebuie să facem, să ne asigurăm că aceasta este una din um, prioritățile strategiei 2020. Însă să nu uităm că avem și un cadru de solidaritate între țările membre în care putem acționa. Domnilor și domnilor, astăzi la această reuniune parlamentară ne vom concentra pe trei aspecte importante. În primul rând, vom vorbi despre afacerile economice și bugetare din perspectiva schimbărilor demografice. E o problemă extrem de importantă. De asemenea, vom vorbi despre coeziunea la nivel regional. Vom avea un al doilea grup de discuții și în cea de-a treia parte, doamnelor și domnilor, vom vorbi despre aspectele de egalitate socială, de ocupare și despre tendințele demografice actuale. E foarte important să discutăm despre aceste aspecte și pentru a încerca să răspundem la provocările actuale din punct de vedere demografic. trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de o soluție comună pe care trebuie să încercăm să o găsim cât mai repede cu putință. De aceea, domnilor și domnilor, sper ca reuniunea de astăzi să aibă un impact asupra ceea ce facem în acest domeniu la nivel european. Și vă reamintesc, domnilor și domnilor, că rezultatul acestei dezbateri nu depinde doar viitorul nostru, ci și viitorul generațiilor următoare. Deci trebuie să profităm de șansa pe care o avem pentru a putea găsi o soluție pentru toți europenii. Reuniunea de astăzi, e drept, intervine, are loc um, într-o situație economică foarte dificilă, însă din punct de vedere social și din punct de vedere al evoluției demografice, o astfel de dezbatere este foarte importantă domnul președinte Buzec. Vă mulțumesc uh, și eu pentru ideile pe care ni le-ați uh, prezentat. Sunt foarte importante. Vă mulțumesc pentru modul clar în care ați uh, prezentat lucrurile, stimată doamnă președinta Senatului. Și acum vă dau cuvântul pentru următoarea parte a reuniunii. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi voi da cuvântul invitatului special pe care îl avem, domnul Mihail Sișon sau Chicken, director la Departamentul de Securitate Socială la Organizația Internațională a Muncii. Thank you, Madam President. Honorable... Mulțumesc, doamnă președinte stimați uh, membri ai Parlamentului European, al, uh, ai Parlamentului Polonez și al celorlaltor parlamente, vreau să mulțumesc cu această ocazie, în primul și în primul rând, domnului Busec și doamnei uh, președinte al Seimului Polonez pentru invitația care mi-a fost adresată astăzi. Dați-mi voie să vă prezint ideile OIM cu privire la evoluțiile demografice și uh, efectele acestora asupra aspectelor economice și bugetare. Ne-ați cerut să vă prezint o scurtă introducere la toate temele pe care le veți discuta astăzi și mâine. Ei bine, ce voi face eu? Voi prezenta care sunt uh, câteva statistici esențiale cu privire la evoluția demografică, voi prezenta mai apoi uh, toate aspectele sociale și tensiunile pe care aceste evoluții le-ar putea aduce cu sine și, în al treilea rând, voi prezenta care sunt propunerile OIM. Deci voi încerca să fac lucrurile acestea. Va trebui să ne grăbim pentru că mi s-au dat doar 10 minute la dispoziție. Să începem cu statisticile, unele cunoscute, altele mai puțin cunoscute de către dumneavoastră. Unele s-ar putea să vă surprindă chiar. Știm cu toții că în următoarea jumătate de secol dependența vâznicilor în Europa va crește cu 30%. Uh, Lucru foarte important. Ce înseamnă însă această dependență? Înseamnă, uh, practic, raportul între uh, persoanele active și vârstnice. Toate acestea ne arată care sunt uh, transferurile pe care societatea europeană va trebui să le uh, facă în direcția persoanelor dependente. Ei bine, acest procent pare a fi uh, înalt, însă mm, nu extraordinar de înalt. Însă, cu toate acestea, acest procent va afecta puternic sistemul de pensii, sistemul de asigurări sociale, etc. Și uh, Tocmai aceasta este problema cu care se pro, uh, confortă în momentul de față Uniunea Europeană. Ne așteptăm ca, uh, de asemenea, uh, pensiile medii să scadă în comparație cu veniturile medii de, într-o, într-un procent de 20% între 2010 și 2060. Estimările Comisiei Europene cu privire la cheltuielile sociale ne arată că a, a, se va înregistra o creștere a acestora cu 4,6% din PIB până în anul 2060. Vedem cu o creștere de 1% per deceniu. Există state care vor trebui să se confrunte cu ajustări majore, însă, pe ansamblu, per ansamblu problema pare a putea fi ținută în șac. Cu toate acestea însă există o serie de efecte economice și un impact al globalizării care trebuie să fie luate în considerare se prea poate ca vârsta populației active să scadă în următoarele decenii și lucrul acesta va duce la o scădere a creșterii economice. Se prea poate ca între 2030 și 2050 Uh, ratele medii de creștere să scadă cu jumătate vis-a-vis -vis de uh, ratele obținute între 2004 și 2010. Dacă problema fiscală în sine pare a fi uh, gestionabilă, trebuie să ținem cont însă în același timp de procentul de taxe, de venituri publice care sunt uh, acumulate de către statele membre. Uh, venituri care scad în, uh, în în mod constant. Asta probabil și datorită, datorită competiției exacerbate la nivel mondial. Vedem că din anii 2000 încoace PIB-ul european a scăzut cu 1,6%. Avem de-a face cu o redistribuire subtilă în momentul de față. Pe de o parte, scad salariile muncitorilor, în același timp însă cresc profiturile, uh, lucru care uh, nu poate fi sustenabil pe termen lung. Ei bine, haideți să vedem care sunt presiunile ce rezultă din această situație. Majoritatea dintre acestea vă sunt cunoscute. Dacă extindem politicile actuale și redistribuția actuală și pe viitor, ce se va întâmpla? Haideți să vedem ce se va întâmpla. se vrea poate ca presiunile asupra Uniunii Europene să crească pe viitor. Se prea poate ca Uniunea Europeană să devină mult mai puțin productivă ratele de creștere vor deveni negative sau, în cel mai bun uh, caz, vor rămâne stagnante. Se prea poate ca uh, avantajele competitive să scade. Se prea poate ca veniturile la bugetul de stat să cadă din uh, pricina scăderii competitivității. Migrația va crește doar lent dacă nu se combate xenofobia. Așadar, pe ansamblu, standardele de viață vor scădea sau vor stagna. Asta nu doar pe viitor, pe, într-un viitor îndepărtat. Vedem că lucrul acesta se întâmplă chiar și în ziua de astăzi. Transferurile vor deveni din ce în ce mai uh, uh, greu de super, suportate de către persoanele active, deoarece numărul pensionarilor va crește. Dacă luăm drept indicatori toate datele oferite de către Comisia Europeană în momentul de uh, față, se prea poate ca viitorul să nu fie deloc roz dacă sistemele de pensii nu vor fi uh, revitalizate, lucrurile se vor înrăutăți. S-au încercat reforme în sistemul uh, pensiilor în, din anii 90 încoace, însă nu s-a ajuns suficient de departe. Și uh, lucrul acesta ne arată, practic, că solidaritatea la nivel de societăți scade. Dacă protecția socială a reprezentat un fel de apogeu al societății europene în anii 90, în momentul de față același aspect uh, ne uh, face mai puțin uh, competitiv pe plan internațional. Și pe viitor societatea sau coeziunea socială va fi slăbită. Din păcate, lucrul acesta se întâmplă deja. Vă spuneam deja că există o serie de, personal, de pensionari care se confruntă cu această lipsă de solidaritate solidaritate. Care sunt opțiunile care ne stau la dispoziție? Ei bine, mulți le cunoaștem, însă nu ne sunt uh, pe plac majoritatea dintre acestea. Haideți să vedem care sunt acestea. Ratele de dependență și uh, sistemele de protecție socială trebuie să, păstra- să fie păstrate la niveluri uh, confortabile. Ce înseamnă lucrul acesta? Generațiile cu copii mai puțini uh, trebuie să lucreze mai mult, trebuie să rămână tineri mai mult. Trebuie să existe o, un echilibru perfect între perioada de perioada activă și uh, perioada de pensionare. Însă această soluție nu este singura uh, posibilă. Trebuie să avem grijă ca toate toți cetățenii să fie implicați pe piața forței de muncă, uh, tineri, femei și, de asemenea, persoane cu handicap. În acest sens, avem nevoie de o îmbunătățire a, a orelor, orarelor de muncă. De asemenea, avem nevoie de o îmbunătățire a sistemelor care vizează pe imigranți. Din nou, aceasta nu este o soluție în sine, pentru că, de obicei, imigranții preiau rata natalității specifică societății în care se Uh, așează. Și vedeți că lucrul acesta nu ne ajută pe termen lung. Uh, un astfel de, o astfel de evoluție nu ar, ajut, ar, ar duce la îmbunătățirea uh, cifrelor la nivel de Uniune Europeană. Ce trebuie să facem așadar? În al doilea rând, trebuie să sporim productivitatea. Cum? Investind în investiție, în educație, investind în, în învățarea, în formarea pe întreaga durere, durata a, viu- a munții și, de asemenea, trebuie să avem grijă ca ratele de fertilitate să fie îmbunătățite. Trebuie să uh, investim, de asemenea, în uh, îmbunătățirea condițiilor de muncă și în uh, ceea ce privește în îmbunătățirea sistemului de sănătate. Toate acestea se regăsesc și în raportul comisiei care a fost prezentat săptămâna trecut, trecută. Revenind la ratele de fertilitate, acestea trebuie să fie înlocuite, cum creăm societăți în care copiii să fie bine tratați, educația și munca de asemenea să fie onorată în adevăratul sens al cuvântului. Însă aceasta nu este o soluție pe termen scurt, din nou, uh, deoarece până în momentul în care ratele de fertilitate îmbunătățite au un impact asupra forței de muncă sau uh, pieței muncii, trec de obicei 40-50 de ani. Aceste rețete sunt clasice, cunoscute tuturor, rare ori folosite. În orice caz, aceste politici uh, costă și aceste costuri trebuie să fie plătite acum, chiar dacă rezultatele vor veni abia după decenii întregi. Așadar, uh, implementarea acestor uh, politici va duce la o schimbare a politicilor economice și monetare. Ce trebuie să facem în acest sens? Trebuie să avem grijă de păstrarea echitabilă a salariilor, să producem uh, mai mult, să avem o pro- uh, pro- productivitate sporit, sporită, să îmbunătățim rezultatele în ceea ce privește PIB-ul. Doar aceste măsuri vor putea, într-adevăr, să creeze politicile fiscale și acele de redistribuire care sunt necesare pentru a avea investiții solide, care să se concretizeze într-o productivitate sporită atât la nivel public cât și la nivel uh, privat. Și acum ajung la concluzii. Uh, Îmbătrânirea este o, o fericire pentru indivizi, însă în același timp uh, o povară pentru societate. Societate care trebuie să țină cont de uh, îmbătrânire și să o trateze în așa fel încât bunăstarea tuturor să nu aibă de suferit. bine, toate societățile se confruntă la un moment dat sau altul cu această problemă a îmbătrânirii. Însă, toate societățile trebuie să-și dea seama că pentru a îmbunătăți situația sau pentru a avea condiții de muncă și de viață rezonabile, această problemă a îmbătrânirii trebuie să fie îndepărtare, îndepărtată. Toată lumea, toți indivizii trebuie să se implice, trebuie să devină mai uh, productivi, să Uh, lucreze mai mult, să se formeze mai bine, în același timp însă partea publică trebuie să uh, se asigure că toate asigurările sunt la zi, că sunt uh, îmbunătățite, de asemenea indivizii trebuie să plătească taxe mai mari și de, aceea, și de asemenea să îmbrățișeze fenomenul migrației ce avem nevoie în momentul de față, avem nevoie de vo- voință personală și politică pentru a face ca lucrurile acestea să se întâmple în realitate. Pe termen lung, politicile necesare pot fi implementate doar dacă toți europenii uh, se confruntă cu nivele de impozitare echitabile, nivele de uh, venituri și salarii echitabile și, de asemenea, se uh, bucură de o protecție socială echitabilă. Doar astfel vom reuși, într-adevăr, să facem pas să facem față competitivității sporite de pe piața internațională. Orice fel de pierdere a unității va fi achitată prin uh, costuri sporite la nivelul uh, coeziunii sociale. Vă mulțumesc foarte mult! Dziękuję panu Cichoniowi za wystąpienie. Zanim... Mulțumim, domnule Cihon, vă mulțumim pentru această prezentare. Înainte de a trece la primul panel, Dați-mi voie să vă spun că împreună cu domnul Borusevici ne vom alătura tuturor cândva mai târziu, pentru acum ne despărțim. Deocamdată îi dau cuvântul doamnei Elisabeth Schroeter, care este eurodeputat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ja, einen schönen Nachmittag Ihnen. Zeit für ihn auch, meinen ähm, Bună dimineața tuturor! Este pentru prima dată când uh, coprezidez o asemenea ședință. Este pentru prima dată când mă aflu la masa prezidiului și dați-mi voi în această nouă calitate a mea să vă salut. Haideți să trecem la primul uh, panel acum, care este tema acestor discuții, urmările bugetare și economice ale schimbărilor demografice. Majoritatea dintre dumneavoastră știu despre ce este vorba, Datorită bunăstării, populația europeană devine din ce în ce mai uh, bătrână, după cum ne spunea domnul Cicol, însă în același timp uh, evoluțiile demografice sunt negative. Există regiuni care sunt descrise în studiul Regiuni 2020. Există regiuni în care aceste evoluții sunt chiar mai acerbe. Există regiuni în ca- din care Tinerii pur și simplu se îndepărtează, migrează în uh, centrii economici europeni. Aceste regiuni sunt puternic afectate. Care sunt conceptele care pot fi folosite în cazul acestor uh, regiuni de migrație? Eu uh, provin din regiunea Brandenburg, care se află foarte aproape de granița cu Polonia. Este, de fapt, landul german cu cea mai lungă graniță comună cu Polonia. Și ce filozofie avem noi în regiunea noastră? Unii spun că această regiune ar trebui să fie lăsată să se resălbăticească, pentru ca mai apoi această sălbăticiune să atragă turiștii, iar un al doilea grup de gânditori susțin că regiunea nu ar trebui să fie lăsată baltă. Din potriva, ar trebui să se facă investiții în infrastructură și, bineînțeles, să se facă adaptările necesare la evoluțiile demografice. Eu sunt uh, foarte încântată de această discuție pe care o vom purta, ast- purta astăzi. Îi dau cuvântul mai întâi de toate domnului Cervinski, care este chiar aici în față. Uh, Domnul Jalvinski este raportor, a pregătit ceva și are acum ocazia de a ne prezenta această, pre, uh, această intervenție a domniei sale. Domnul Cervinski este din 2005 încoace membru al Seimului polonez, vine din orașul Nova Saș și a fost primar al acestui oraș din 1994 până în 2001. El este reprezentant al platformei uh, Abivadesca, dacă nu am uh, pronunțat greșit numele partidului. Domnule, aveți cuvântul. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atunci când uh, lansăm o dezbatere despre aceste chestiuni atât de importante, Trebuie spus că remarcile doamnei Buzek, doamnei uh, Copac și domnului Cihon sunt foarte importante și eu aș vrea să le completez cu câteva întrebări. Sper ca în această după masă să găsim niște soluții pentru viitorul ce ne așteaptă și sper să putem formula până la final niște concluzii despre cum să facem față acestor probleme crescânde. Dacă demografia constituie sau nu o problemă, acest lucru se știe. Avem deja un răspuns, pentru că în 2009 Comisia Europeană ne-a spus că această problemă poate fi rezolvată. Întrebarea este următoarea însă. lăsăm problema să se rezolve de la sine sau nu? Pentru că dacă da, riscăm să avem un eșec. Sau poate ar fi uh, mai bine să lăsăm lucrurile să se rezolve de la sine și să nu ne mai batem capul. Dacă însă lăsăm uh, problema la o parte, ar trebui să găsim totuși niște soluții prin care să ajungem la obiectivele noastre. Adică, noi vrem să ne asigurăm un viitor uh, stabil și durabil pentru generațiile următoare. Dacă vrem să planificăm activități împreună cu statisticieni, experți și demografi, e bine, ne dăm seama care sunt problemele societății acestea care îmbătrânește. Avem uh, probleme cu rata natalității, probleme de natură economică, bugetară, nu știm dacă ar trebui să creștem taxele, să scădem pensiile. Nu știm cum să oferim locuri de muncă. Iată toate aceste probleme reprezintă priorități pentru noi acum. Ce ne rămâne de făcut este să găsim o soluție la aceste probleme și să o aplicăm. Cine ar trebui să o găsească? Statele membre ar trebui oare să se bizuie pe ele însele sau ar trebui să ne îndreptăm privirea spre Uniunea Europeană, spre Comisia Europeană? Nu știu care soluție ar fi mai bună. Noi, în Polonia, adesea spunem că o povară care este împărțită pe umerii mai multe oameni e mai ușoară de purtat. Așadar, dacă toate popoarele din Europa ar accepta să pună în aplicare soluțiile împreună, într-un efort comun, de a garanta un viitor stabil pentru generațiile următoare, generații care depind de eforturile noastre din ziua de astăzi, e bine, într-un astfel de caz, chiar dacă suntem diversi, chiar dacă există diferențe între noi, fiecare dintre noi avem propriile noastre puncte tari. Și dacă noi cu toții lucrăm împreună spre un scop comun, putem să înfăptuim acest scop. Eforturile noastre nu se vor risipi. Și, în fine, trebuie să ne gândim dacă avem suficient timp la dispoziție. Răspunsul e clar. Ne mai rămân câțiva ani la dispoziție pentru a pregăti și a pune în aplicare procedurile necesare. Însă, dacă nu începem acum nu riscăm decât să provocăm panică și să ne trezim într-o bună zi că va fi prea târziu să mai luăm măsuri. Vreau să-mi exprim speranța că, cere, că creșterea demografică și coeziunea socială într-o Europa sustenabilă se rezumă de fapt la niște provocări la care noi putem face față cu succes dacă întreprindem acțiuni comune. Mulțumesc! Ähm, Mulțumesc foarte mult, domnule Cervinski. Jetzt möchte ich ganz kurz sagen, ähm, Acum dați-mi voie să vă spun că avem o anumită ordine de intervenții pe care vrem să o păstrăm și anume vom da cuvântul uh, unui număr de doi uh, parlamentari naționali, urmând ca aceste intervenții să fie secundate de o intervenție a unui europarlamentar. Deci aceasta va fi succesiunea pe care am uh, convenit-o și acordăm un timp de vorbire de trei minute fiecărui intervenient. Veți vedea cronometrul pe ecran și vă rog să respectați acest timp de vorbire. Avem și o listă de vorbitori care mi-a parvenit acum. Vedeți și noastră numele intervenienților, intervenenților pe ecran. Domnul Kirilov ar urma, nu-l văd în sală, însă. Prin urmare, îi dăm cuvântul următorului orator, un uh, reprezentant al adunării naționale franceze. Este vorba de domnul Jacques Lenay. Jacques Lenay? Mes chers collègues, je souhaiterais vous dire quelques mots sur l'impact des... Stimați colegi, vreau să vă spun câteva cuvinte despre impactul economic și bugetar al schimbărilor demografice în Franța. Ca și alte state membre, Franța îmbătrânește. Potrivit prognozelor din 2010 realizate de INSE, și presupunând că se mențin tendințele demografice actuale, Franța metropolitană va avea în jur de 73 de milioane de locuitori peste câțiva ani. Deci numărul va crește, iar numărul persoanelor vârstnice va crește cu 10 milioane. Acest fenomen de îmbătrânire demografică rezultă din combinația trei factori – creșterea speranței de viață, efectul baby boom și faptul că rata fertilității scade pe măsură ce apar noi generații. Iată, avem deci un dezechilibru, mai ales în ce privește costurile cu protecția socială. Pe planul macroeconomic, această îmbătrânire are un efect, uh, chiar dacă nu atât de ușor măsurabil în ce privește creșterea. Pe lângă creșterea potențială, efectele îmbătrânirii se vor resimți însă asupra durabilității sistemului de protecție socială în Franța. Îmbătrânirea presupune și uh, modificări ale transferurilor dintre generații. Acest transfer intergenerațional funcționează în două sensuri. Banii circulă de la persoanele tinere la persoanele vârstnice se finanțează politica de sănătate și politica de pensii. În Franța, cei care au peste 60 de ani beneficiază practic de 18,5% din PIB. Acești bani sunt cheltuiți cu ei și, cum spuneam, pe viitor această cifră va crește, ceea ce înseamnă că pe tineri va apăsa o povară destul de mare – nu știu în ce măsură această situație este sustenabilă pe viitor. Nu știu în ce măsură se va ajunge la un război al generațiilor. Poate că o soluție ar fi o imigrație prin care să se înlocuiască forța de muncă, eventual menținând constantă sau crescând chiar populația activă. Dar acest lucru pare să fie îndoielnic, pentru că fluxurile de imigranți, oricare ar fi uh, calificările lor, pe termen scurt și pe termen lung, practic cresc uh, numărul de cotizanți, dar nu au un impact asupra veniturilor aduse de populația activă. În 93, uh, în 2003 și în 2010 au existat inițiative de a mm, mări vârsta de pensionare. Sigur, acest lucru pare să reducă deficitul estimat pentru anul 2050, dar asta înseamnă că Franța probabil va trebui să facă și alte eforturi în anul următor pentru a reduce ponderea acestor cheltuieli în PIB. Vă mulțumim, domnule Nai. Urmează acum domnul Kelvin Hopkins. Um, Un reprezentant al Regatului Unit, al Camerei Comunelor. Nu-l văd. Sper că este în sală. Yeah. Ah, yeah. Be, bitte, Sie haben Thank you. Mm-hmm. Mulțumesc, doamnă președinte. În 2000 e o mare plăcere să pot vorbi. Vorbim despre populația care îmbătrânește și povara uh, pe care asta o presupune și de faptul că din ce în ce mai mulți tineri trebuie să, lucrează, să lucreze pentru a-i susține pe cei uh, în vârstă. Însă aici avem, uh, practic, uh, o contradicție. Mulți tineri sunt șomeri, mulți oameni care vor să-și găsească un loc de muncă nu pot, mulți care vor să lucreze după pensie nu pot nici ei să o facă, deci lipsesc locurile de muncă. Și asta e problema pe care nu putem să o soluționăm. Ocuparea de plină e Soluția, lipsa locurilor de muncă e problema. Dacă am avea mai multe locuri de muncă, am avea mai multe venituri din impozite, ponderea pensiilor ar scădea și am avea situația fericită din deceniile de după război, când creștea nivelul de trai pentru toată lumea și creștea economiile. Trebuie să soluționăm problema șomajului în masă și la nivel individual. Nu știu cum trebuie să o facem și, de fapt, asta e problema. O altă problemă, sărăcia în rândul vârstnicilor. O tendință îngrijorătoare. Pensiile profesionale din sectorul privat sunt uh, în scădere, de multe ori nici nu mai pot fi oferite, economiile oamenilor nu sunt uh, sigure, de multe ori sunt strâns legate de valoarea acțiunilor și milioane de tineri din Marea Britanie de lucrători nu economisesc nimic pentru uh, bătrâneța lor. Și ce înseamnă asta? Sunt condamnați la sărăcie mai târziu. Deci de aceea e nevoie de o schemă de stat obligatorie pentru toți lucrătorii dacă vrem să abordăm cu seriozitate uh, sărăcia și lipsurile care afectează populația mai vârstnică. Două lucruri. În primul rând, sunt de acord cu domnul Seișan și cu analizele făcute. Analiza dumnealui a fost uh, foarte bună, chiar dacă unele concluzii nu sunt pe placul meu. Dumnealui spunea că trebuie să creștem uh, rata nașterilor. Nu, asta trebuie să facem Marea Britanie. Avem o rata nașterilor ridicată, foarte mulți imigranți, avem o creștere a populației. Mulți tineri din orașul meu sunt polonezi niște lucrători deosebit de buni. Deci populația noastră e în creștere rapidă și nu trebuie să ne creștem rata nașterilor, ci din potrivă. Deci în ceea ce privește, cu excepția acestor comentarii, eram de acord cu analiza făcută. Dacă aș avea o oră sau două la dispoziție, bineînțeles că aș discuta mult mai pe larg despre tot ceea ce se poate întreprinde. Vă mulțumesc! Acum un coleg din uh, partea Parlamentului European, din partea grupului ALDE. Așa apare scris aici. Domnul Teodoris uh, Schilacakis. Sper că sunteți în sală. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Evoluția demografică, bineînțeles că e o provocare greu de greu de abordat. Nu aici și, și în afara Uniunii Europene. Avem o populație uh, care îmbătrânește aici la noi, în Uniunea Europeană, însă în restul lumii tendința demografică este pozitivă. Avem din ce în ce mai mulți locuitori. Iată că până în 2050 populația va crește cu încă 2 miliarde de uh, locuitori. Deci avem aici o provocare dublă. În cadrul Uniunii Europene nu avem o soluție ușor de pus în practică. Fie suntem nevoiți să lucrăm mai mult, fie cei care lucrează produc mai mult pentru a ne menține nivelul de trai și pentru uh, a asigura același nivel de trai și celor în, în vârstă. E clar că trebuie să intervenim la mai multe niveluri, să înleznim munca la vârste mai înaintate. În multe state membre e posibil să faci așa ceva. Trebuie să intervenim pe plan social, dar și în ceea ce privește stimulentele Aici lucrurile nu sunt așa de simple. Multe persoane care sunt vârstnice au sănătate foarte bună și vor să lucreze în continuare. Sistemele noastre de securitate socială ar trebui să pună accentul pe contribuțiile specializate și nu pe prestațiile specializate. Ce înseamnă asta? Sistemele de protecție socială trebuie să fie concepute în funcție de cotizațiile vărsate și nu în funcție de ceea ce ne-am dorit noi ca prestație socială. Trebuie făcută o serie de ajustări și de adaptări la sistem. Și foarte adesea ceea ce vroiai să oferi uh, drept contribuție depășește posibilitățile. Uitați-vă că multe state membre sunt uh, obligate să scadă pensiile, ceea ce e foarte greu din punct de vedere politic. Un al treilea nivel de intervenție, sănătatea. Aceasta este deosebit de importantă deoarece cu cât avem mai multe persoane în vârstă, cu atât sistemul de asigurări de sănătate și de îngrijiri va trebui să aibă o finanțare mai mare și de aceea e important uh, modul de viață, sănătatea generală și aici trebuie să intervenim la nivel european. Eu cred că nu am ținut suficient cont de modul în care funcționează sistemele de sănătate. Acestea se sprijină mai ales pe intervenția după ce apare boala, deci se axează pe furnizarea de medicamente. Ar trebui să se facă din potrivă mai multe pentru a preîntâmpina bolile și nevoia de a urma un tratament. Das ehrt uns sehr als Suntem foarte onorați, noi parlamentarii europeni, Uh, eu vă spuneam că pe ecran puteți vedea ordinea or- oratorilor. Vedeți că pe ecran nu apare neapărat ordinea corectă. În orice caz, urmează acum din partea Bundesratului German, domnul Reinhard Fisek. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult, însă vreau să vă corectez, eu vă reprezint Austria aici. Doamna președinte, îmi cer scuze, pe lista mea apare Germania. Văd că și pe ecran uh, statul este greșit. Îmi, îmi cer uh, scuze, este o greșeală a noastră. Uh, să nu considerați că această greșeală este practic o dovadă a atitudinii noastre vis-a-vis -vis de frumoasa Austrie, Austria. Veniți din partea par- Parlamentului Austriac, așadar Domnule Piseț, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult. Voi vorbi despre evoluția dem- demografică, dar și despre evoluția financiară, pentru că vedem uh, că există o restructurare a cheltuierilor în momentul de față. Dați-mi voie să, vă, să pornesc de la exemplul Austriei. În uh, Austria există mari diferențe la nivelul uh, la nivelul vârstei de pensionare. Vârsta maximă de pensionare în Austria este de 59 de ani, o vârstă care nu uh, se pliază absolut deloc cu realitățile din celelalte state membre. Deci, prin urmare, avem nevoie de o schimbare de paradigmă în Austria. Cu ce ne confruntăm uh, noi în Austria acum? Ne confruntăm cu uh, salarii mici, uh, cheltuieli de viață foarte, foarte mari și, de asemenea, taxe impuse angajatorilor și angajaților foarte, foarte mari. Ei bine, lucrurile acesta trebuie să se schimbe pentru ca ocuparea să se îmbunătățească. Încă ceva. Uh, În ceea ce privește finanțarea în Austria, o pătrime din bugetul național este obținut prin intermediul taxelor impuse angajatorilor și angajaților. Ei bine, iată o situație care trebuie să se schimbe. Deci vedeți așadar că și statul trebuie să se ridice la, nivel, la nivelul așteptărilor. Statul trebuie să se asigure că muncitorii, în special cei în vârstă, sunt într-adevăr reincluși pe piața forței de muncă. În același timp, trebuie să se modifice toate legile cu privire la uh, taxele și impozitele achitate atât de angajatori cât și de angajați. În Austria, numărul de contribuabili este uh, foarte ciudat în momentul de față uh, uh, repartizat, pentru că avem 6 milioane de, contribui, con, de persoane care contribuie la bugetul de stat într-o manieră activă și 2 milioane care nu plătesc absolut nimic. Iată o diferență care trebuie să fie eliminată pentru ca și aceste 2 milioane de persoane să fie într-adevăr, contribuabili uh, cât se poate de solizi. Vă mulțumim foarte mult. Acum uh, reprezint în numele Ciprului domnul, domnul Cristian Stilianides. Chiria Proedre. Yes. Ευχαριστώ πάρα Chiria κυρία Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă împărtășesc din experiența unei țări mici. Experiența noastră, de fapt, este identică cu cea din celelalte țări europene. Ne confruntăm cu aceleași probleme și, fără îndoială, trebuie să aplicăm soluții comune. Cred că suntem cu toții de acord atunci când vorbim despre politicile europene. Avem nevoie de acestea. Și abia apoi avem nevoie de politici naționale care să țină cont de specificitatea fiecăruia. Asta înseamnă că în criza generală a zonei euro și în criza economică și financiară pe care o traversăm actualmente și în care încercăm să găsim instrumente noi pentru a o putea depăși, instrumente politice și economice, comunitare, e bine, în această criză trebuie să avem în vedere și problemele demografice, avem nevoie mai întâi de politici comune la nivelul Europei. Vreau să insist pe acest lucru. Și apoi s-a spus și mă realiez la ce s-a spus, trebuie să mărim vârsta de pensionare. Nu există altă soluție. De vreme ce speranța de viață a crescut, trebuie să corelăm acest lucru cu vârsta de pensionare, oricare ar fi costurile politice. Și, de asemenea, trebuie să avem și o filozofie a flexibilității. Aceasta trebuie să ne permite să integrăm pe piața muncii și persoanele de vârsta a treia. După părerea mea, acest lucru cere o mai mare radicalizare a pozițiilor noastre, dacă pot să spun așa. Trebuie să aducem migranți la noi în țară. În țările noastre nu trebuie să ne fie frică de ei. Trebuie să existe un flux migratoriu și dacă vrem să-i putem integra, trebuie să facem în mod sănătos. Trebuie să țintim această problemă în mod expres. Din momentul în care toată lumea își dă seama că există o problemă și acesta e recunoscută, noi, grupurile politice, trebuie să venim cu propuneri concrete Propunerile trebuie să fie pe baza unor studii, să fie proporționale, deoarece cifrele care au fost menționate aici în legătură cu criza sunt, uh, de fapt, niște fapte certe. Mulțumesc! Vielen Dank. Als nächstes eine Kollegin. Mulțumesc, mulțumesc. Urmează acum în numele Parlamentului European, mai precis în numele PPE, doamna Danuta Jaslovieska. Dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vorbim despre problemele demografice, trebuie să ne gândim la ce se întâmplă pe piața muncii. Mobilitatea este un principiu de bază al Uniunii Europene, mă refer la libera circulație a lucrătorilor. Însă vedem că, ace- că doar 2% din cetățeni lucrează într-o altă țară decât cea de origine. Și 17% dintre cetățeni spun că ar fi interesat să lucreze într-o altă țară. Aici, în Parlamentul European, avem multe exemple de persoane care lucrează în uh, alte țări se spune că în general e vorba de 500 de mii de lucrători. Să în același timp avem țări cum ar fi Polonia și Slovacia în care șomajul e în creștere. Mă gândesc la faptul că mulți tineri pregătiți care ar putea ocupa locurile de muncă existente nu își părăsesc țara. Eu cred că e de aceea nevoie de niște informații mai uh, uh, ușor de obținut în legătură cu locurile de muncă disponibile. Să nu uităm că și politicile de angajare sunt foarte diferite de la o țară la alta și e important să existe informații în legătură cu aceste diferite sisteme. Și transparența, de exemplu, în ceea ce privește pensiile și salariile, uh, transparența e destul de redusă. De multe ori tinerii hotărăsc să-și uh, construiască viața pentru perioada ulterioară. Mobilitatea acum. Da, e importantă, e importantă de asemenea educația. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca în Uniunea Europeană să aibă loc uh, schimbări majore. Foarte mult, foarte puțin tineri au studii tehnice, de exemplu. Și tocmai acest fel de pregătire tehnică profesională e deosebit de necesar acum. O altă problemă e că nu îi pregătim suficient de mult pe tineri uh, pentru ca ei să fie flexibili și să se adapteze la uh, schimbările care pot surveni. Deci nu îi pregătim pentru a putea depăși obstacolele. Și în ceea ce vrește piața muncii, e clar că există uneori niște nepotriviri între uh, nevoile de pe piață și persoanele care caută un loc de muncă. Piața muncii e supravegheată la un nivel mult prea ridicat, nu la nivel mai scăzut, de exemplu la nivel de IMM-uri, deoarece IMM-urile garantează marea majoritate a locurilor de muncă și aici ar trebui să intervenim. Acum, fondurile sociale europene. Acest fond uh, nu are niște efecte importante. Nu sunt create sute de mii de locuri de muncă, ci cel mult zeci de mii. Și asta e puțin dacă ne gândim la potențialul existent în Uniunea Europeană. Sunt conștientă că am putea spune și mai multe și dați fiind că vin din Polonia, Vin dintr-o țară care folosește foarte bine fondurile sociale. Și cred că aceste fonduri pot fi folosite foarte bine. Există și exemple de bune practici din care ne putem inspira. Acum, crearea de noi locuri de muncă. Aici nu trebuie să ne gândim doar la întreprinderile existente deja, IMM-uri sau altele. Să ne gândim la tinerii care își încep cariera și să vedem cum acești tineri, în primul rând, nu au capital. Le lipsește pregătirea necesară pentru a putea face față greutăților uh, legate de crearea și dezvoltarea unei întreprinderi, deoarece de asta depinde crearea de locuri de muncă și pentru alte persoane. Iată niște probleme despre care trebuie să vorbim acum în această perioadă de criză. Mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează acum un reprezentant al Senatului polonez. Este vorba despre domnul Marek Ziofkowski. Of pronouncing my name. Vă mulțumesc pentru efortul de a-mi pronunța corect numele. Vorbind despre consecințele bugetare pe care le revoluția pe care le are evoluția demografică, aș vrea să subliniez un lucru. Mulți ani la rând europenii au uh, cheltuit mai mult decât au produs. S-au întins mai mult decât le era plapuma. Asta e problema statului providențial. Uh, atât de râvnit de alte societăți, însă trebuie să adaptăm acest nivel. Deci aveam, avem o populație în îmbătrânire. Spuneați că îmbătrânirea e o fericire individuală, însă există implicații mult mai largi. Da, trebuie să cheltuim mai mulți bani, însă pe de altă parte avem o criză care ne cere o disciplină bugetară sporită. Demografia nu e o știință exactă, nu știm ce se, va întâmpla, ce se va întâmpla peste 20 de ani. Trebuie să acționăm acum. Și cum să acționăm? Ei bine, având în minte solidaritatea atât de necesară. Trebuie făcută câteva modificări, însă gândindu-ne la generațiile următoare. Știm ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Însă acțiunile noastre sau lipsa noastră de acțiune nu ar trebui să fie o povară pe umerii copiilor și nepoților noștri. Sau un prim element. În al doilea rând, nu e nevoie doar de austeritate și reforme. S-a vorbit aici despre creștere economică. Uite, un element de solidaritate. Un al doilea element, atunci când vom face modificări, ar trebui ca povara să fie purtată de cei care își permit să o poarte, grupări și organizații. Știți că se vorbește despre acele grupuri care sunt prea mari pentru a cădea, însă să nu uităm că unii oameni sau unele categorii sociale sunt prea sărace pentru a putea plăti. Și trebuie să coordonăm disciplina bugetară, pe de-o parte, dar și politicile de securitate socială și trebuie să acționăm coordonat. Și ca să închei, domnul Buzec a spus ceva foarte corect la începutul ședinței. A spus că suntem în pericol în această criză. Și iată că acum ar trebui să ne simțim obligați să, să acționăm să ne sacrificăm, să avem niște politici pe termen lung. Și în ciuda crizei actuale, cred că ar trebui să ne păstrăm optimismul. Vă mulțumesc! În continuare nu vă puteți baza pe ecran. Pe lista mea e trecut aici o doamnă deputată o doamnă deputat și mă bucur că pot să-i dau cuvântul în numele Parlamentului Leton, doamnei Santa Calienina Lukashevitska. Sper că este în sală. Poate că i-am pronunțat greșit numele. Doamna Lukașevița. Iată că am primit o altă listă acum. Se pare că doamna nu este în sală. Conform noi liste, urmează un reprezentant al, Polon- al Parlamentului uh, Republicii Cehe. Este vorba despre un reprezentant al Camerei Deputaților, doamna Jedka Cialakova. Tady. Dobrý den. Dobrý den, vážená paní předsedající. Da, aici sunt. Bună ziua. Bună ziua, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să adaug și eu câte ceva. Cred că, dată fiind uh, discuția de astăzi, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Spunea, se spunea că fără o îmbunătățire a sistemelor de protecție socială, uh, nu, Uniunea Europeană nu va reuși să depășească evoluțiile sau provocările reprezentate de evoluțiile demografice. Vorbeam despre necesitatea de a implica familiile, de a mm, acorda mai multe drepturi muncitorilor, etc., etc. bine, care este situația în momentul uh, de față. În păcate, mamele sunt obligate la scurt timp după naștere să se reîntoarcă pe piața muncii. E bine, această tendință duce la slăbirea uh, acestui sâmbure esențial al societății europene care este reprezentat de familie. Această tendință duce prin urmare la scăderea ratei de ocupare a femeilor uh, pe piața forței de muncă și, în același timp, duce la scăderea productivității economice. Trebuie să ne gândim la femei. Femeile trebuie să lucreze în momentul de față și, de asemenea, în același timp, să se ocupe de activitățile tra- uh, tradiționale, precum îngrijirea bătrânilor. Din păcate, femeile, respectiv, respectiv familiile, sunt cele care sunt obligate de către stat acum să continue să ocupa de aceste aspecte. Vedem că, după cum spuneam, femeile sunt obligate să se întoarcă rapid după naștere pe uh, piața muncii. În același timp, însă, statele nu oferă niciun fel de ajutor vârstnicilor care sunt, uh, după cum am văzut, din ce în ce mai numeroși. Uh, ce vreau eu să spun? familia nu este sprijinită de către stat în momentul de față. Pe viitor, tocmai a, familia trebuie să fie sprijinită astfel încât ea să își uh, asume responsabilitățile care îi uh, revin în mod tradițional. Spre exemplu, statul ar trebui să ofere mai multe posibilități de îngrij- îngrijire a bătrânilor. Uh, importante sunt de asemenea campaniile de conștientizare în acest context. Și, de asemenea, să nu uităm faptul că coeziunea socială începe întotdeauna în sânul familiei. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc și eu. Acum trebuie să îmi părăsesc locul de președintă și să-i dau cuvântul copreședintelui meu, domnul Vitprot, care vă va ajuta Uh, în minutele ce vor urma. El se va descurca mult mai bine decât mine în ceea ce privește pronunțarea numelor poloneze. Este șef al Comisiei pentru, activități, pentru Afaceri Europene a Parlamentului uh, Polonez și uh, mult succes! Atât trebuie să vă urez acum. Vă mulțumesc la rândul meu. Vă mulțumesc dăm cuvântul acum domnului Augustin uh, din numele, în, în numele Senatului polonez. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să subliniez două aspecte. În primul și în primul rând, politicile trebuie să fie complexe și orizontale. Ele trebuie să se ocupe de toate acele aspecte esențiale. Lucrul acesta trebuie să se întâmple atât la nivel național cât și la nivel european. Aspectele la care mă refer uh, sunt dezvoltarea, inovarea, crearea unei societăți a cunoașterii, politica privind sănătatea, etc., etc. De asemenea, politicile trebuie să implice toți actorii uh, importanți. Mă refer la cei care se ocupă de punerea în aplicare, la autorități locale și la ONG-uri de asemenea. E nevoie de un sistem coerent, un sistem coerent care nu poate exista fără implicarea tuturor acestor actori. Bineînțeles, e important ca și parlamentele naționale și instituțiile europene să fie implicate în crearea acestor politici unitare. Dacă nu reușim să găsim soluții comune, atunci cu siguranță nu vom face față provocărilor cu care ne confruntăm. Asta în primul rând. În al doilea rând, să punem întrebarea dacă ne-am putea sau nu confrunta cu un uh, conflict între generații. Eu cred că întrebarea corectă ar fi uh, ce înțelegeți dumneavoastră prin uh, conflict între generații. Cred că această sintagmă înseamnă, de fapt, conflict pe teme precum bani și locuri de muncă. Ei bine, deocamdată nu avem suficiente studii nici în Polonia, nici în, la nivel internațional pe această temă. Singurele studii poloneze pe care le avem până în momentul de față arată că persoanele vârsti, vârstnice care rămân pe locurile, pe uh, piața forței de muncă, practic fură uh, locurile de muncă tinerii, care ar reveni în consecință tinerilor, în cazul în care acești vârstnici s-ar pensiona. Ei bine, vedem că problema este, de fapt, numărul de locuri de muncă existente în momentul de față. Dacă lucrul acesta ar fi uh, rezolvat, atunci situația s-ar putea îmbunătăți. Cum am putea să facem lucrul acesta? Scăzând uh, cotele de impozitare într-o manieră echilibrată, astfel încât angajatorii să fie stimulați a crea noi lucruri de muncă. Dacă lucrul acesta se va întâmpla într-adevăr, atunci vă dați seama că și finanțele publice în consecință ar arăta mai bine și s-ar putea într-adevăr face investiții în creșterea economică. În momentul de față, spre exemplu, Polonia oferă sistemului de pensii 94 de milioane Uh, de euro anual, bani care, în cazul în care ar fi altfel investiți, ar putea duce la crearea de creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă. Cred că acum nu înțelegem prea bine cum am putea într-adevăr, să creăm un echilibru perfect între crearea de locuri de muncă pentru tineri și în același timp păstrarea pe piața muncii a vârstnicilor. Cred că această problemă trebuie să fie rezolvată. Vă mulțumim. Urmează domnul Clapison în numele Regatului Unit. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea este foarte bună și sunt de acord cu antevorbitorul. Dacă îi lăsăm pe vârstnici la locul de muncă, nu înseamnă că luăm uh, locul de muncă al tinerilor. Avem probleme similare, într-adevăr, în toată Europa, mai ales uh, problema uh, facturii pensionarilor. Dar trebuie să dăm dovadă de flexibilitate de la un stat membru la altul în rezolvarea acestei probleme. S-a spus la un moment dat că nu avem suficienți tineri pe piața muncii. E bine, în Marea Britanie, ca să spun cazul nostru, nu e că avem o deficiență de tineri, ci o deficiență a locurilor de muncă pentru ei avem un milion de tineri șomeri și mai avem încă sute de mii de tineri care nu, nu fac nici măcar un curs de instruire, nu fac niciun fel de pregătire pentru a se integra pe piața muncii. Deci dacă ei nu pot să își găsesc un loc de muncă, înseamnă că această problemă va deveni una de generație, pentru că nu vor mai avea obiceiul de a, de a lucra, de a fi activ și uh, Asta înseamnă să antrenăm o serie întreagă de alte probleme. Deci avem oameni care nu au loc de muncă, oameni care și-au pierdut locul de muncă și care nu sunt activi economic. Pe de altă parte avem și muncitori vârstnici care și ei se confruntă cu condiții grele atunci când vor să-și găsească un loc de muncă. Nu doar pentru că calificările lor trebuie actualizate, ci pentru că uh, în societatea noastră, probabil cu încurajarea mass media, există un cult al tânărului și se crede că o persoană în vârstă nu are ce oferi. Deci trebuie să ne uităm la uh, cerere și să găsim cumva un loc în care să îi putem uh, plasa și pe aceștia. Domnul Caișon a spus multe lucruri cu care sunt de acord, însă vreau să corectez uh, în Marea Britanie nu imigrația este răspunsul. Imigrația ne poate ajuta, poate fi parte din răspuns, dar nu e suficient. Noi, uh, dacă vorbim despre probleme demografice și sustenabilitate în uh, Marea Britanie, vorbim practic despre dimensiunea populației și despre faptul că prin migrație riscăm să devenim o țară suprapopulată. Suntem foarte înghesuiți acolo, probabil cea mai înghesuită țară din Europa avem o marjă mai mare decât a Germaniei, cred că, și populația va crește cu 10 milioane în următorii 20 de ani. Vom avea 70 de milioane de oameni. Majoritatea vor fi înghesuiți în Anglia și în partea de sud-est. Deci dacă îi întrebi pe britanici care este problema cea mai presantă din punct de vedere demografic, va fi tocmai aceasta, înghesuirea. Mulțumesc. Dziękuję bardzo, to był głos... Președintele, mulțumesc foarte mult. Acesta a fost reprezentantul Casei Comunelor. Dăm acum dăm cuvântul reprezentantului Parlamentului Suedez, domnul Nilsson. Mulțumesc, domnule președinte. Ca o introducere, aș spune că mulți uh, vorbesc despre faptul că schimbările demografice reprezintă o problemă sau o criză, dar eu cred că ele pot fi văzute și sub o lumină pozitivă. Oamenii trăiesc mai mult în mare parte din statele europene se bucură de condiții bune asistențiale. Și uh, în ce privește sistemul de pensii, acesta este constituit pe principiul încrederii. Avem un contract între generații. Dacă acest contract e încălcat, atunci ne găsim uh, într-o situație de tip uh, ciocan și necovale. Să vă spun care este experiența noastră în Suedia. Acum 20 de ani am introdus o nouă schemă de pensii care nu făcea parte din buget, nu era finanțată de asta la buget, deoarece era formată din contribuții bine definite și nu atât uh, beneficii sau prestații definite. Ei bine, noi credem că o astfel schemă este mai flexibilă pentru că nu este niciun plafon, poți lucra atâta timp cât dorești și acest sistem funcționează bine de 20 de ani de când a fost introdus am constatat că vârsta medie a celor care se pensionează a crescut cu 2 ani. Atunci nimeni n-ar fi uh, crezut că lucrurile se vor uh, schimba, se vor accelera atât de rapid. Deci ar fi fost uh, greu de prevăzut. Dar și în Suedia avem probleme, să știți. Probleme de finanțare, probleme ce țin de numărul de locuri de muncă. avem nevoie de mai mulți oameni care să lucreze și să financeze sistemul și noi avem o rată mare a șomajului și în plus avem oameni care intră pe piața muncii mai târziu. Și uh, asta înseamnă că durata de timp în care oamenii contribuie la sistemul de pensii se scurtează tot mai mult. Problema este unde găsim aceste locuri de muncă ce ne vor permite să finanțăm întreg sistemul, unde găsim locuri de muncă pentru bătrâni. Cred că, ca în marea majoritate a țărilor europene există o discriminare împotriva vârstnicilor. Trebuie să îndreptăm această situație. Trebuie să vedem cum putem genera mai multe locuri de muncă și nu cum putem să găsim o soluție tehnică pentru această problemă. Președintele, mulțumim foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Laius Mile din partea Parlamentului Ungar. Mulțumesc, domnule președinte domnilor și domnilor, am ascultat ce au spus antevorbitorii și uh, cred că um, a reieșit faptul că există diferențe între modul de abordare acestor probleme. În Ungaria, durata de viață a bărbaților care au uh, deja 65 de ani este cu 5, chiar 7 ani mai puțin decât media europeană. Deci, trebuie să ținem cont de acest lucru când calculăm uh, schemele de pensionare. În plus, în Ungaria am constatat o emigrație, în special în rândul tinerilor, care au uh, calificări uh, foarte bune. Mulți aleg să plece din Ungaria, iar acest lucru reprezintă o amenințare pentru întreaga economie. Nu doar faptul că tinerii pleacă din țara noastră e o problemă, ci o altă problemă este că structura socială suferă și, în plus, cei mai bine pregătiți sunt cei care pleacă. Cei care rămân sunt uh, greu de integrat pe piața muncii. Așadar, în Ungaria, structura este destul de dificil de remediat. E greu să găsim locuri de muncă pentru șomeri. Acest model sigur că nu este sustenabil și am constatat că situația demografică se deteriorează și odată cu ea și competitivitatea țării. Iar acest lucru nu face decât să crească decalajul. În uh, cadrul societății noastre cresc de asemenea diferențele dintre categorii, ceea ce duce la tensiuni. Discuțiile de astăzi uh, reprezintă un eveniment uh, bine venit și uh, mă bucur să vedem că punem accent și pe implicațiile economice și bugetare în lumina anului 2020. Deci trebuie să fim uh, foarte atenți să le acordăm prioritate. Eu sunt uh, membru în Partidul Ecologiștilor și cred că una dintre principalele dimensiuni pe care ar trebui să avem în vedere atunci când facem un buget este chiar sustenabilitatea. Trebuie să ne concentrăm pe sursele locale, resursele locale pe care să le consolidăm și prin ele să putem uh, crea oportunități pentru tineri. Una dintre cele mai bune soluții împotriva imigrației este să consolidăm politica de coeziune și să alocăm mai bine fondurile din această politică, astfel uh, diminuând uh, decalajele și tensiunile peste tot în Europa. De asemenea, e foarte important să le ajutăm pe femei să își găsească un loc de muncă după ce au născut, pentru că altfel uh, nu vom putea reduce diferențele și integrarea în Europa ar avea de suferit președintele. Mulțumim foarte mult. Domnule Milă, mulțumim. Acum, doamnelor și domnilor, înainte de a-i da cuvântul domnului Cișin și apoi domnului Cerilinski pentru a face concluziile, vreau să vă atrag atenția asupra două lucruri. Din uh, discuțiile pe care le-am auzit, mai ales din ceea ce a spus uh, membrul cipriot, dar și uh, ce au spus um, Augustin din partea Poloniei um, are o importanță și anume faptul că trebuie să luăm um, măsuri și la nivel regional și național. Și în al doilea rând, trebuie spus că până acum n-am făcut decât să amintim anumite provocări cu care ne confruntăm. Am spus cum am putea să ne confruntăm cu consecințele negative ce decurg din îmbătrânirea societății, dar nu vorbim suficient despre șansele pe care ni le oferă acest fenomen. O populație care îmbătrânește are nevoie de servicii și de produse noi. Iar uh, dezvoltarea acestei economii uh, de argint, ca să o numim așa, poate crea la crearea de lucruri de muncă pentru vârstni și pentru tineri. Cei în vârstă care trăiesc mai mult uh, sunt um, într-o formă mentală și fizică mai bună și pot să împărtășească din experiența lor. Am auzit uh, câteva observații care au fost adresate raportorului, așa că o să dau uh, cuvântul uh, următorilor uh, de pe listă ca să comenteze la ce s-a spus. Domnule Șișin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă simt obligat să reacționez la mai multe observații făcute, însă în primul rând vreau să spun că a fost o dezbatere foarte utilă. Cred că ar trebui aduse lămuriri cu privire la 5 sau 6 aspecte. În primul rând, un coleg din Marea Britanie spunea că există o contradicție între șomajul ridicat și nevoia de a crește vârsta de pensionare și puneați întrebarea, da, lucrurile sunt pe locul 1, dar de unde să provină și cum putem împăca lucrurile? Ei bine, e un răspuns tehnic. Am făcut niște studii pentru a vedea cum ar sta viitorul. Cu rata actuală de ocupare și cu evoluția demografică, această contradicție va dispărea prin 2025-2030. Și în Europa va exista un echilibru și șomajul va cam dispărea, nu peste tot. Poate că din cauza crizei uh, se amână totul cu 5-6 ani, însă există deci o soluție demografică pe ansamblu. O altă contradicție aparentă, faptul că există tineri în șomaj. La această întrebare pe care o să vă pun puteți răspunde dumneavoastră mai bine. Toți acești tineri pot fi angajați, de fapt? Sau nu cumva avem un deficit aici educațional în ceea ce privește pregătirea lor profesională? Nu avem un deficit în uh, pregătirea și în modul în care sunt aceștia crescuți și educați pentru a intra pe piața muncii. E nevoie de investiții foarte devreme, la o vârstă fragedă, deoarece văd că în această societate există din ce în ce mai mari probleme în a crește și educa copiii. Și problemele pe care le vedem acum în acești ani și din cauza austerității afectează tocmai ceea ce nu trebuie afectat, și anume sistemul de învățământ. Și vedem deja și rezultatele negative. Angajabilitatea tinerilor ar putea avea de suferit. Deci, iată cum am putea răspunde la aceste întrebări. S-a mai spus ceva. Se spunea că nu ne mai permitem uh, statul de bunăstare providențial. De ce? Redistribuția nu împiedică creșterea. Creșterea nu, nu scade dacă distribui, redistribui veniturile. Asta e un mit. Și uitați-vă ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Există mari diferențe în ce privește nivelul de redistribuție. Însă aceste diferențe mari nu oglindez neapărat performanța economică. Cineva spunea că nu ne permitem statul uh, de bunăstare. Cu nivelul actual de impozitare și de contribuții, nu ne mai putem permite beneficiile. Deci cineva spune asta. Însă cine spune că nivelul actual de impozite rămâne la fel? Nu. Uh, impozitarea actuală e rezultatul unui pact între generații. Și de ce, de exemplu, în Suedia și în Germania taxele sunt cu 13% mai mari decât în uh, Marea Britanie? De ce? E o decizie a întregii societăți. Cu toții hotără să facă lucrurile altfel. Și dacă spuneți că nu ne permitem statul de bunăstare, eu spun că nu e vorba aici decât de voința politică. De voința politică de a nu redistribui veniturile, însă nu ai cum să spui că nu-ți permiți asta, pur și simplu. Un alt lucru. Mesajul pe care încerc eu să-l transmit e că există domenii în care impozitarea trebuie să crească în Uniunea Europeană. Și poate și trebuie să crească. Uh, și cei care spun că nu avem cum să creștem impozitele, bineînțeles, totul depinde de structura de impozitare, vor fi uh, situații uh, individuale, însă e un mit să spui că nu poți crește impozitele. E un neadevăr. E clar că există o impozitare a taxării, nu ajungem la 100%, însă există țări care își permit un nivel mai ridicat de redistribuire a veniturilor. Asta e clar. Acum, soluția trebuie să fie europeană sau națională. Dacă ai o piață comună de bunuri și servicii și ai libera circulația oamenilor și dacă vrei să menții acestea, nu știu cum poți să vii cu o soluție care să nu fie europeană, ci doar națională, individuală. Nu mai putem avea doar un cadru de reglementare controlat de măsuri naționale. Nu avem cum să menținem așa ceva. Nu putem redistribui populația acolo unde e nevoie de ea, fără o formă europeană de reglementare. Există un lucru care nu prea i-a avut în vedere. S-a făcut cumva trimiterele astea. Există anumite regiuni care sunt suprapopulate în Europa și altele care sunt practic goale. Însă dacă vrei ca populațiile să se mute din zonele suprapopulate în cele goale, trebuie crescut, uh, create infrastructuri și asta înseamnă că e nevoie de investiții. Dacă vrei ca oamenii să se mute și dacă nu vrei ca zonele din care pleacă oamenii să rămână cu o demografie neviabilă, atunci fluxurile financiare trebuie inversate. Dacă oamenii merg de la A la B, banii și ei, în oarecare măsură, trebuie să meargă de la B la A. Nu poți depopula o zonă și să lași uh, în urmă doar pe tineri, și pe, adică pe copii și pe bătrâni, pe cei uh, vulnerabili. Eu n-am spus niciodată că migrația e singura soluție apologize, but, my, but I'm an actuary, so... Dacă ne uităm la cele 15 foste țări membre, odată la 5 ani, e nevoie de un anumit nivel de imigrație pentru a păstra nivelul demografic. Dacă nu, populația ar exploda. Spuneam că imigranții își uh, în imigranții preiau modelul de reproducere și demografic din țara gazdă. Da, imigrația de una singură nu e clar uh, o soluție, deoarece dacă am avea imigrație constantă ar exploda numărul de oameni în 30, 40, 50 de ani. Eu cred că trebuie să investești mai mult în copii și în același timp uh, ei trebuie să intre mai repede pe piața muncii, ceea ce nu e ușor. It's not pessimistic at all. Dacă putem menține o creștere scăzută, însă stabilă, tot va trebui să eliminăm disparitățile între state și regiuni. Veniturile variază, însă rata variabilității trebuie să, să se reducă. În anumite zone din Irlanda, de exemplu, unde s-au mutat întreprinderile în anii 90, iar acum, după 20 de ani, întreprinderile pleacă de acolo doar din cauza concurenței uh, costului uh, de forță de muncă, deci nu ai cum să te bizui doar pe asta. Trebuie să faci mai multe. Și ultimul lucru. Dacă vrei să soluționezi problemele actuale, trebuie făcute investiții publice. Nimeni nu, mă, nimeni nu mă convinge pe mine că piața va investi și va veni cu soluții demografice peste 20-30 de ani. Nu, statele trebuie să intervină. Trebuie să investești în învățământ, în învățarea pe parcursul vieții. Și asta costă, bineînțeles. Dacă vrei să le schimbi viața oamenilor, trebuie să faci ceva. Oamenii au o carieră de 40 uh, de ani și uneori, de exemplu, formarea uh, te costă, să zicem, 3-4 ani din uh, viața lor profesională. E un cost enorm și asta nu are cum să fie, nu are cum să fie plătit de altcineva decât de stat. Deci dacă vrei să soluționezi problemele peste 20-30 de ani, trebuie să investești acum. Când oamenii sunt tineri, vor intra pe piața muncii mai târziu, peste 20 de ani, pentru a ajunge la potențialul lor de plin, e nevoie de încă 20 de ani, deci investiția inițială trebuie făcută din punct de vedere politic. Și asta e principarea provocare, deoarece nu mulți își dau seama că asta e miza. Da, acum avem multe măsuri de austeritate peste tot, nu doar în Europa. Însă vedem că austeritatea e contraproductivă deoarece reduce bugetul acolo unde nu trebuie redus acesta, ci unde trebuie avute investiții pe termen lung, cum e învățământul și mă opresc aici. Dziękuję bardzo panu Cichoniowi za... Vă mulțumesc, domnule Cichon pentru faptul că v-ați uh, referit la observațiile făcute. Doamna Ton din Parlamentul Estoniei, după care domnul Cervinski. vabandust äh, tere ka minu poolt kõigile tegelikult bună ziua tuturor e foarte greu să iei cuvântul după antevorbitorul meu, însă aș vrea să subliniez și eu câteva lucruri. Provin din zona de frontieră a Uniunii Europene. Noi avem o vorbă. Niciodată nimic nu va fi pe placul tuturor, indiferent dacă oamenii sunt bogați sau săraci. Și uite, asta se întâmplă și astăzi. Reprezentantul Marii Britanii spunea că ei nu au probleme cu rata de fertilitate, deoarece polonezii se ocupă de această problemă. Și noi avem aceeași problemă ca și uh, maghiarii, deoarece mulți estonieni au emigrat în fostele țări membre, ceea ce pe placul acelor țări însă nu ne displace. No, millest, millest ma paluksin nagu mäletada. Et... Există probleme în acest domeniu. Un alt lucru la care vreau să mă refer, vârsta de pensionare. Ca și colegul din Ungaria, Speranța de viață e mai scăzută în Estonia și Ungaria decât în Marea Britanie sau Germania. Și sănătatea noastră e mai proastă. Un templar de 55 de ani din Estonia e prea bolnav pentru a-și continua activitatea. Eu cred că ar trebui să avem o perspectivă mult mai largă și să ținem cont de diferitele probleme existente peste tot. Nu putem soluționa lucrurile doar la nivel național. Eu sunt optimistă și sper ca statele europene să fie gata să soluționeze împreună toate aceste probleme. Însă, din păcate, văd că deocamdată țările își urmează fiecare propriul interes. Eu încerc să fiu uh, constructivă. Cineva vorbea despre economia gintie de argint. Da, aș vrea și eu niște economii, niște sugestii legate de includerea vârstnicilor pe piața muncii. În Estonia, în Parlament, am vorbit pe larg despre asta, însă am ajuns la niște decizii proaste. Noi am ajuns la concluzia că bătrânețea nu poate fi uh, tratată, practic, și că bătrânii nu pot lucra decât în câteva domenii foarte reduse. În Estonia, cei care sunt foarte educați, cei care vorbesc uh, două, trei limbi străine, pot lucra până la 90 de ani dacă își doresc, însă fără nivelul uh, de educație cerut nu pot lucra nici de cum. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc reprezentanților parlamentelor naționale și reprezentanților Parlamentului European pentru participarea la această discuție. Și acum îi dau uh, cuvântul raportorului nostru, domnului Cervinski, care va încheia dezbaterea. Domnule Cervinski, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, organizatorii mi-au cerut să fac un rezumat al dezbaterii noastre. Mi-au cerut să vă prezint un fel de raport final al acestei dezbateri. Bineînțeles că, făcând lucrul acesta, nu pot să uit ce întrebare v-am pus la început, în intervenția mea de început. Spuneam uh, cu câteva minute în urmă că există provocări la care trebuie să răspundem cât mai curând cu putință. Cu toții ați spus că, da, într-adevăr există provocări cu care ne confruntăm și unii dintre dumneavoastră ne-au oferit și soluții. Uh, și care este răspunsul la această provocare? Ei bine, acțiunea imediată. Pentru că dacă nu acționăm imediat, se prea poate ca criza să devină și mai profundă. Să punem și o a doua întrebare. Cine trebuie să acționeze? bine, nu cred că vreunul dintre dumneavoastră a dat vina pe altcineva în răspunsurile dumneavoastră. Prin urmare, trebuie să luăm uh, măsuri la nivel național și aceste măsuri trebuie să fie de asemenea uh, concertate la nivel european. Dacă sunteți de acord cu această conclu- concluzie a mea, e bine, eu cred că am făcut încă un pas înainte. Uh, Propuneți și o serie de soluții care au fost puse în aplicare în statele dumneavoastră, în special uh, soluții care vizau persoanele care nu se află pe piața forței de muncă. Dați-mi voie să rezum și eu câteva dintre soluțiile oferite de dumneavoastră. În primul și în primul rând, dezvoltarea economică este esențială. Trebuie să creăm noi locuri de muncă. Această dezvoltare economică va reduce numărul de persoane care nu se află pe piața muncii. Dezvoltarea economică îi va încuraja pe cei tineri să intre pe piața forței de muncă mai devreme. Bine, nu voi vorbi despre toate acele condiții specifice pentru creșterea economică și necesare pentru creșterea economică. Voi menționa doar una dintre aceste condiții. Creșterea economică este posibilă doar dacă finanțele publice sunt uh, stabile. Aceasta este misiunea noastră a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Este important să creem aceste finanțe publice echilibrate după cum și Parlamentul European uh, susține de ani și ani de zile încoace. Au existat uh, o serie de situații prezentate, situații care diferă între ele. Vedeam că situația din Regatul Unit nu este nici pe departe aceeași cu cea din Polonia sau din Suedia, etc. Și, prin urmare, măsurile noastre trebuie să fie modelate în funcție de nevoile fiecărui stat în parte. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm obiectivul major pe care îl avem cu toții și anume stabilizarea piețelor și asigurarea unui viitor uh, încununat de succes pentru uh, cetățenii viitorului, pentru generațiile de mâine. E bine, și acesta este un obiectiv la nivel european. Și încă un lucru care a fost de asemenea menționat în dezbaterea de astăzi, dar un, un aspect care poate nu primește atenția necesară din partea specialiștilor. Este vorba despre dialogul social, despre dialogul în interiorul societății. Acest dialog ne-ar putea ajuta să atragem atenția asupra unor pericole cu care ne confruntăm, dar în același timp am putea să le arătăm cetățenilor europeni că uh, această alianță europeană pe care o formăm uh, împreună poate tocmai colaborând să rezolve problemele cu care ne confruntăm. Deci, prin urmare, comunicarea este esențială. Fără comunicare, fără ca informațiile să parvină fiecărui cetățen uh, cetățean în parte, cu siguranță nu vom putea atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit. Vă mulțumesc pentru atenție. Bym podziękować panu posłowi Andrzejowi Vreau să-i mulțumesc domnului Cervinski în calitatea sa de raportor. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pe parcursul dezbatei. Acesta fiind spuse, putem încheia prima dezbatere, primul panel, la timp. Acum îi predau funcția de moderator doamnei Danuta Hübner, membru al Parlamentului European, și domnului Galașevski, care este un reprezentant al Parlamentului Pol- polonez în cadrul comisiei uh, și activează în cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene acolo.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 Prin urmare, permiteți-mi, înainte de a începe aceasta a doua dezbatere să îl invit pe domnul Borusevici să preia scaunul președintelui. Dați-mi voie să o salut pe doamna raportor, pe doamna Constanța Angela Crel, membru al Parlamentului European. Doamna Hübner a fost deja salutată. Domnul Golajevski va rămâne alături de noi aici la masa prezidiului. Și acum dați-mi voie să uh, o rog pe doamna Crel să facă o introducere de 5 minute a acestei a doua dezbatere a noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Este ceva nou pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră a tuturor. De obicei vorbim de la locurile noastre în Parlamentul European, dar iată că astăzi mă prezint în fața dumneavoastră. Stimate doamne, stimați domni, împreună cu domnul Van Nistelrooy sunt raportor pe această temă. Știți că la începutul lunii octombrie Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ privind politica de coeziune și de atunci încoace lucrăm cu atenția asupra acestui, acestor proiecte legislative. Am adoptat un calendar și uh, sperăm că îl vom res- uh, respecta. Sperăm că până la finele anului 2012 vom avea un pachet comun privind viitorul politicii europene de coeziune. Bine, totul depinde și de uh, încheierea dezbaterilor cu privire la finanțare. Sperăm că până atunci uh, și această problemă a finanțării va fi fost rezolvată, pentru că fără finanțare nu are niciun sens să vorbim despre uh, politici. Însă, în orice caz, vă asigur că Parlamentul European a început deja discuțiile pe marginea acestui subiect și va încerca să-și încheie dezbaterile cât mai curând cu, cu, cu putință. Uh, dați-mi voie să vă spun că ne bucurăm foarte mult că această propunere a fost făcută de către Comisie. Propunerea arată clar care sunt provocările cu care ne vom confrunta în domeniul politicii de coeziune după anul 2014. Suntem încântați de faptul că multe dintre propunerile făcute deja în cadrul raportului PIPER de către Parlamentul European au fost incluse în pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană. Ne bucurăm așadar că după cum ne doream de la bun început, toate uh, regiunile vor putea participa într-adevăr la politica de coeziune și uh, că această părere a noastră a fost împărtășită de către uh, Comisia Europeană. Bine, știți că au existat foarte multe dezbateri pe această temă, însă considerăm că e foarte important ca toți cetățenii să afle că pot să participe într-adevăr, sunt incluși de la bun început în această politică de coeziune. De asemenea, pentru prima dată toate fondurile au fost incluse într-un singur regulament. Nu vorbim doar despre fondul uh, de coeziune, și de cel de dezvoltare, ci aici au fost incluse și fondul pentru agricultură și pentru pescuit. Deci vedeți că avem o procedură mult mai uh, simplă în momentul de față care va duce, sperăm noi, la o folosire mai bună a fondurilor individual, dar și la o mai bună folosire a tuturor uh, fondurilor, astfel încât efectele să fie într-adevăr concertate. Noua politică de coeziune uh, pornind de la toate provocările cu care se confruntă uh, ea, trebuie să se axeze pe îmbunătățirea cooperărilor transfrontaliere și interregionale. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că politica de coeziune este într-adevăr cel mai important instrument al Uniunii Europene în ceea ce privește atingerea obiectivelor uh, prezentate în strategia UE 2020 și văd că și Comisia Europeană este de acord cu acest uh, semnal de alarmă tras de par- Parlamentul European. Ei bine, noi pentru după amiaza aceasta am propus câteva teme, din punctul nostru de vedere, esențiale de discuție. Vreau să vorbim despre care sunt lucrurile pe care dorim să le modificăm, care sunt cele bune, care necesită reflexii sporite pe viitor. Și dați-mi voie să vă prezint aceste aspecte cheie din punctul nostru de vedere. Cred că este important să găsim un echilibru perfect între pe de o parte, atingerea obiectivelor 2020 și, pe de altă parte, interesele regiunilor. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, că, într-adevăr, la nivelul regiunilor pot fi uh, stabilite prior- priorități cât se poate declare, care sunt modelate în funcție de nevoile uh, regiunilor respective. Cred că parteneriatele propuse de către Comisie sunt un instrument foarte bun, un instrument care ne stă la dispoziție în momentul de față și care ne va putea ajuta ne vor putea ajuta să ajungem la un numitor comun între nevoile regiunilor și Comisia Europeană. Vedem că, din nou, factorul esențial este PIB-ul în stabilirea ca uh, nivelului uh, uh, subvențiilor obținute de către regiuni. Avem în continuare acea diferențiare, diferențiare clară a regiunilor, regiunile din categoria 1 și regiunile din categoria 2. Acum, Comisia a venit însă și cu o nouă propunere, o, ca- o categorie intermediară ar trebui să fie inclusă pe lângă aceste două categorii. Ei bine, nouă ni se pare că această propunere este foarte, foarte bună este uh, una salutară. În această nouă categorie vor fi incluse acele regiuni care obțin 75 până la 90% din uh, PIB-ul mediu pe Uniunea Europeană. E bine, eu cred că pornind de la această situație de criză în care ne confruntăm, cu care ne confruntăm, această cri- această categorie intermediară nu poate decât să ne ajute să sprijinim și pe viitor regiunile. O altă temă importantă pentru Parlamentul European este eliminarea birocrației. Ei bine, în acest sens, Comisia a propus o serie de proceduri de simplificare. Acum noi evaluăm toate propunerile comisiei, vrem să constatăm dacă într-adevăr este vorba despre noi proceduri care vor uh, elimina birocrația. Dar Uh, vom vedea în urma analizelor noastre. De asemenea, un alt aspect, condiționalizarea. În continuare discutăm acest aspect, nu știm dacă să sprijinim propunerile Comisiei uh, sau nu. Și, bineînțeles, că în cazul uh, acestui aspect avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de ideile dumneavoastră. Vom, vom vorbi, de asemenea, la Parlamentul European despre dimensiunea urbană Bineînțeles că nu renunțăm la dimensiunea rurală nici pe departe, dar trebuie să ținem cont de faptul că zonele rurale sunt uh, sprijinite deja de alte fonduri europene cred că trebuie să ne gândim la spațiile urbane în care trăiesc mai mult de 80% dintre cetățenii europeni și uh, să ne dăm seama dacă nu, într-adevăr, ar merita să sprijinim mai mult aceste zone urbane. După cum știți, există și o propunere bugetară. Conform propunerii uh, comisiei, ar trebui să fie puse la dispoziția politicii de coeziune peste 370 de milioane de euro. Aceste fonduri uh, se referă și la facilitatea Connecting Europe. Noi vom încerca să stabilim clar, în urma dezbaterilor cu Comisia, dacă aceste fonduri sunt într-adevăr la dispoziția uh, politicii de coeziune. Și, de asemenea, ar trebui să discutăm astăzi și despre modul în care ar trebui să fie repartizate aceste fonduri între politica de coeziune și facilitatea uh, Connecting Europe. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim mult, doamnă Crel! Înainte de a trece la a trece la dezbatere, dați-mi voie să vă prezint care sunt regulile de joc. Cei care doresc să intervină trebuie să completeze un formular. Formularul respectiv a fost deja distribuit tuturor delegațiilor. Odată ce formularele ne vor parveni, secretariatul va pregăti o listă de vorbitori și cum se vor face intervențiile. Doi parlament, parlamentari naționali, un uh, reprezentant al Parlamentului European și uh, tot așa. Aveți trei minute la dispoziție și cronometrul stă pe ecran. Președintele va decide dacă să se folosească sau nu procedura cartonașului albastru. Așadar, vă rog să vă uh, treceți pe lista vorbitorilor. Dar acum să, să începem dezbaterea. Domnul Vitai Tvas Corpul Vesos din partea Lituaniei. Aveți cuvântul. Acela labai, gerbiamas maršalka. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, politica de coeziune a Uniunii Europene este una dintre marile politici care contribuie la creștere economică și competitivitate. Ea adaugă valoare, stimulează coeziunea socială și ne ajută să ne dezvoltăm armonios. În bugetul comunitar pentru perioada 2014-2020, politica de coeziune va avea un rol important în implementarea strategiei UE 2020 de aceea e necesar ca această politică să rămână puternică și eficientă. Pentru a înfăptui aceste obiective, să nu uităm că unul dintre scopurile principale ale politicii de coeziune este să reducă disparitățile în materie de dezvoltare. Trebuie să acordăm uh, prioritate, ca întotdeauna, regiunilor cele mai puțin dezvoltate din Uniunea uh, Europeană. La, da, în ce privește propunerea Comisiei Europene, avem oarecare rezerve în legătură cu propunerea de a plafona ajutoarele structurale la 2,5% din PIB-ul unei țări. Asta însemna că sprijinul pentru zonele mai puțin dezvoltate ar scădea în mod considerabil de la aproximativ 81% la 61%. Din acest motiv, regiunile de mai puțin dezvoltate vor uh, recupera mai greu din decalajul pe care l-au față de cele dezvoltate. Plafonarea acestui sprijin va afecta cel mai tare acele regiuni în care PIB-ul a scăzut cel mai tare în timpul crizei iar acest lucru sigur că reduce procesul de, de recuperare a decalajului dintre regiuni. Noi nu suntem de acord cu înființarea unui fond de performanță, pentru că astfel scopurile pe care vrem să le înfăptuim ar avea de suferit. Am uh, dat dovadă de mai puțină ambiție în îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020. De asemenea, ne interesează limitele minime ce urmează să fie stabilite și proporția minimă din uh, bugetul care urmează să fie alocat. Deci pe la fondul de coeziune la fondul social. Se propun uh, alocarea 10 miliarde din fondul de coeziune către facilitatea de uh, infrastructură și rețele. Nu suntem de acord, pentru că nu este clar în ce condiții anume se vor uh, putea finanța proiecte cu acești bani. Și, în fine, câteva idei cu care suntem de acord. Suntem de acord cu ideea de a înființa un cadru strategic comun care să cuprindă toate cele cinci fonduri europene. Astfel, legătura dintre sursele de finanțare ar fi mai strânsă. Suntem de acord cu includerea unor condiții ex ante noi pentru fondurile structurale care să fie legate de implementarea fondului de coeziune. De asemenea, suntem uh, preocupați de faptul că proiectele de uh, document nu reduc suficient povara administrativă pentru statele membre. Normele de implementare pentru statele membre ar trebui simplificate. Cam atât am avut de zis uh, și mai vreau doar să-mi exprim speranța că această propunere a Comisiei va fi îmbunătățită. Mulțumesc! Președintele Mulțumim foarte mult pentru această contribuție interesantă. Acum îi dăm cuvântul următorului vorbitor, domnului Jacques Leunet, din partea Dunării naționale a Franței. Domnule președinte, stimați colegi, în acest grup de dezbatere în care vorbim despre politica de coeziune socială, aș vrea să spun uh, câte ceva despre niște lucruri pe care îi preocupă foarte mult pe francezi și care sper să-și regăsesc ecouri și în țările dumneavoastră. Este vorba despre inegalitatea teritorială de acces la îngrijirile medicale. În Franța, populația îmbătrânește și autoritățile sunt confruntate cu necesitatea de a menține o ofertă de servicii de îngrijire pe măsura cererii cetățenilor studiile de evaluare și statisticile Ministerului de Sănătate estimează că numărul de medici în activitate în Franța va scădea în următorii ani, în timp ce populația va avea nevoie tot mai mult de servicii medicale. Din 2011, autoritățile au hotărât să măresc numărul, numărul de locuri la medicină pentru studenți, însă acest lucru nu va fi suficient. În plus, repartizarea serviciilor medicale în teritoriu este foarte inegală din punct de vedere geografic și avem ceea ce se poate numi uh, deșert medical. Ca să asigurăm o acoperire medicală a teritoriului, avem nevoie de mai multe inițiative. Au fost luate câteva, pe de o parte, s-au prevăzut mecanisme de stimulare financiară pentru studenții care aș dori să-și exercite meseria în insule sau în zone rurale îndepărtate și, pe de altă parte, o structură regională care să permită exercitarea în comun a profesiilor de sănătate liberale, mai ales în zonele mai dificil de uh, ajuns. Totuși există zone fragile și Acestea reprezintă o sursă de neliniște în Franța. Deci avem dezechilibre teritoriale care nu pot fi rezolvate decât printr-un efort foarte mare al autorităților de stat. Și probabil că aici intervine rolul politicii de coeziune și sociale. Președintele, mulțumim! Dau cum cuvântul domnului Lambert Van Nistelrooy din partea Parlamentului European. Just waving. Aici sunt. Împreună cu colega mea, doamna Crel, am uh, notat principalele puncte pentru dezbaterea din dezbaterea actuală, deoarece avem nevoie de contribuția parlamentelor naționale. Permiteți-mi să vă spun câteva lucruri. Vorbim despre coeziunea socială. E important să vedem poziția fondului social. Și acesta nu a fost slăbit. Dacă vă uitați, de exemplu, la regiunile mai dezvoltate, veți vedea că acea cofinanțare e de 50%. Și asta are legătură cu ceea ce spuneați dumneavoastră, legătură cu serviciile, cu piața muncii. To keep people long. Pentru a-i ține mai mult pe oameni pe piața muncii. Deci aspectele sociale nu sunt uh, diluate, să zic așa în această situație a cofinanțării. Un al doilea lucru, noi ca parlamentari am analizat cu mare atenție poziția cadrului de reglementare și cadrul strategic comun va fi important pentru punerea în aplicare și ne-am spus că trebuie să luăm elementele împreună, că nu ar trebui să existe un act delegat pentru comisie, deoarece dacă vorbim despre funcționalitate și transparență, pot apărea multe discuții. Și Parlamentul a avut decizia de a avea aici un singur element de colegiuire cu Consiliul. Really, uh, uh, strong. Apoi, contractele de parteneriat. E minunat că la nivel de stat de membru poți avea o abordare pe măsură, ținând cont de anumite aspecte, cum ar fi îngrijirile de sănătate, care țin de statul respectiv. Însă trebuie urmate principiile noastre de politică regională de jos în sus și trebuie să ne pregătim pentru 2013-2013 statul membru cu toți partenerii și la nivel de descentralizat. Deci să pregătim acele propuneri care duc la îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020. Lucrurile nu se termină dacă statul intervine. Da, avem contractele, însă și statul care are probleme cu finanțele trebuie să intervină alături de Comisia Europeană. Sper să obținem sprijinul dumneavoastră pentru a pregăti cu mare precizie în următorii ani acest document. Și asta nu înseamnă că vom ajunge la o renaționalizare. Și un alt comentariu, procentele și alocarea. Nu înseamnă că vom ajunge la un sistem foarte rigid, lipsit de suplețe. În programele regionale ar trebui să avem aceste soluții pe măsură, de jos în sus, în care conținutul să fie mai important și nu procentul. Încă o dată mă bucur foarte mult că ați venit aici și că putem participa la această dezbatere. Însă e clar că va trebui să lucrăm pe marginea acestei propuneri a Comisiei, însă punctul ei de pornire este acceptabil, să nu uităm asta. Vă mulțumesc foarte mult. Acum doamna Lucașevița din Parlamentul Leton va lua cuvântul. Bună ziua, dragi colegi! Domnule președinte, E o plăcere să pot vorbi la această reuniune. Le mulțumesc organizatorilor acestui eveniment. Bunăstarea cetățenilor a fost un obiectiv uh, de la bun început al Uniunii Europene. Și e clar că acum ne aflăm într-o situație dificilă din punct de vedere financiar și economic. Strategia 2020 are niște obiective ambițioase, iar politica de coeziune ne va ajuta să atingem aceste obiective, însă pentru asta ai nevoie de un nivel adecvat de investiții. Mă voi uh, concentra acum mai mult pe problemele care țin de coeziune. Văzând, uh, dez, analizând dezvoltarea regiunilor, uitându-mă, de exemplu, la învățământ și la pregătire, mi-am dat seama că trebuie să punem accentul pe capitalul uman. Trebuie să investim în regiunile subdezvoltate pentru ca acestea să se poată dezvolta. Din 2005 până acum, în Letonia și în regiunile noastre, am avut niște politici clar țintite care ne-au permis o creștere dinamică și am făcut astfel pași către convergență. PIB-ul nostru față de media europeană și în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman, în ceea ce privește productivitatea și angajarea. Deci am uh, progresat pe toate aceste fronturi până la începutul actualei crize, bineînțeles. Nivelul nostru de creștere e diferit de cel din zonele cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană și e clar că după criză lucrurile vor sta altfel. Să vedem însă care au fost urmările acestor politici. Fondurile de coeziune și alocarea acestora știți că se face cu uh, acea condiție de absorție de 50%, ceea ce e lipsit de realism pentru țările noastre. Ar însemna o reducere de practic 20% pentru Letonia. Dacă e să avem o dezvoltare durabilă, să nu uităm cât de importantă este solidaritatea și, și în domeniul coeziunii sociale. Dacă vrem o creștere și o dezvoltare viabilă, nu ne putem permite ca pe viitor cei care au suferit cel mai mult de pe urma crizei actuale și care au aplicat măsurile cele mai austere să fie tot cei care vor vedea cum uh, fondurile alocate pentru ei vor fi reduse. Nu ar trebui să fie dis- făcută această discriminare în alocarea fondurilor de coeziune. Trebuie să, dăm dovadă, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Doar așa putem obține creștere, o creștere durabilă pentru toți cetățenii. Sper că în cadrul discuțiilor noastre ulterioare privind politica de coeziune, sper să putem reveni la principalele valori și obiective ale acestea. Da, avem nevoie de mai multă coeziune și trebuie să încurajăm dezvoltarea regiunilor. Poate, ești roșu, în E clar că regiunile vor avea de jucat un rol uh, hotărător și mă bucură faptul că astăzi discutăm despre toate acestea aici. E o șansă unică, e o ocazie deosebită de a ne exprima punctul de vedere, pentru care vă mulțumesc și aștept uh, cu nerăbdare și continuarea discuțiilor. Poproszę teraz o zabranie głosu pana... Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Edmund Witbrod din Senatul Poloniei. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să mă refer la faptul că doamna Crel a menționat două elemente, strategia 2020 și politica de coeziune. Ne-ai vorbit despre instrumentele care pot fi folosite. Cineva spunea că la nivel comunitar, dacă punem accentul pe incluziunea socială, la un nivel asemănător în toate statele membre, Și dacă ținem cont și de probleme legate de angajare, de sănătate, deci trebuie să ne dăm seama că o abordare comunitară e mai bună decât una națională. Însă, după părerea mea, nu trebuie să pierdem din vedere aspectul regional. Tot ceea ce are de-a face cu coeziunea se face la nivel regional. Politica de coeziune, așa cum spunea colegul din Lituania, are, deci regiunile au un potențial deosebit. Și știm cu toții Uh, specificul regiunilor e foarte important, uh, nivel învățământ, structura acestora și știți că avem mari deosebiri între regiunile europene. Deci mijloacele pentru a avea o politică de coeziune în uh, regiuni sunt și ele diferite. Regiunile sunt cele care trebuie să hotărârile de rigoare, deoarece ele știu cel mai bine unde trebuie folosite fondurile respective. De exemplu, pentru guvernul Poloniei, politica de coeziune e o politică de echilibrare teritorială eficace pentru a putea dezvolta Uniunea Europeană. Știm că avem mai multe obiective strategice. Unul dintre acestea este ca politica de coeziune să aibă o pondere mai importantă, să fie mai importantă. Și de aceea fondurile de coeziune trebuie să fie menținute cel puțin la nivelul de până acum. Eu aș vrea, bineînțeles, să fie crescute. Există și o propunere din partea guvernului polonez în acest sens și ar fi bine să îi se dea curs. Câțiva antevorbitori au spus de faptul că au vorbit despre temerile legate de crearea unor noi categorii, despre acea Connecting Europe Facility, au vorbit și despre uh, categoria regiunilor de tranziție, despre care se vorbește foarte mult. Unii spuneau că se tem de faptul că deciziile pot fi luate la un nivel prea central. Nu, eu cred că ar trebui să discutăm în detaliu și să, să încercăm împreună să vedem care sunt soluțiile cele mai adecvate. Vă mulțumesc și vă rog să vă înscrieți, să, să înscrieți acest formular și să ne-l transmiteți pentru a putea lua cuvântul. Acum îi voi da cuvântul domnului Nuno Sá din Parlamentul Portugaliei. Prezident, saúdo și. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă salut în numele colegilor mei o dezvoltare echilibrată, sustenabilă în întreaga europeană. Aceasta este ideea de bază. În uh, Portugalia, Portugalia în ultimii ani, am văzut uh, oamenii mutându-se din zonele uh, de uscat spre zonele de coastă. De ce? Pentru că au nevoie de locuri de muncă, locuri de muncă ce se găsesc în orașele de pe coastă. Deci vedem că evoluțiile sunt de această natură. Oamenii populația urbană crește din ce în ce mai mult, în schimb, zonele rurale devin uh, subpopulate. Tinerii încearcă să-și caute locuri de muncă la oraș, în timp ce bătrânii rămân la sate. Deci vedem, uh, această tendință generează o serie de dezechilibre sociale tinerii care se mută la oraș din pricina condițiilor economice în care ne aflăm în momentul de față, sunt incapabili să își uh, pună bazele unor familii. Deci vedem care este problema cu care ne confruntăm în momentul de față. De obicei, în momentul în care se discută bugetele, se abordează o manieră centralizată în stabilirea obiectivelor. În uh, Portugalia, din păcate, nu avem regiuni, așa că, ca în majoritatea celorlaltor state membre ale Uniunii Europene. Deci, nu există regiuni care încearcă, care să încerce să acumuleze cât mai multe fonduri. Uh, optăm pentru o manieră centralizată de difuzare a fondurilor, care nu este neapărat cea mai bună manieră ce trebuie să fie adoptată pentru absorbirea, într-adevăr, în proporție de 100% a fondurilor europene. Deci ce trebuie să facem noi în momentul de față? Trebuie să luăm măsuri care să se plieze pe necesitățile fiecărui stat în parte. Misiunea finală este aceea de a genera un echilibru de dezvoltare între regiunile europene, fapt care ar duce, bineînțeles, la creșterea economică și sporirea beneficiilor de care se bucură populația pe ansamblu. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna Hübner în numele Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mai avem alți oratori pe listă și uh, înainte de a-i da cuvântul raportoarei pentru reacțiile domniei sale, dați-mi voie să vă informez în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru uh, Dezvoltare Regională. Care sunt uh, activitățile noastre în ceea ce privește acest uh, pachet legislativ? Știți acum că Parlamentul European are atribuții uh, mult mai mari în, ce, în cadrul procesului de codecizie, proces de codecizie asupra politicii re, regionale. Deci, negocierile cu uh, Consiliul sunt acum pigmentate de prezența Parlamentului European. În ultimii doi ani de zile am încercat să facem tot ce ne-a stat în putință pentru a ne pregăti pentru negocierile cu privire la următoarele perspective financiare. Am creat o serie de rapoarte pe această temă, teme, temă, am creat o serie de rapoarte cu privire la viitorul politicii de coeziune, am cooperat uh, împreună cu Comisia Europeană, încercând, bineînțeles, să înțelegem de la bun început uh, propunerile Comisiei, am încercat de asemenea să transmitem Comisiei Europene și Consiliului European și tuturor uh, grupurilor la nivel înalt uh, care sunt uh, ideile Parlamentului European cu privire la provocările cu care se vor confrunta politicile europene pe viitor. Deci nu vă pot spune decât că Parlamentul European în totalitatea sa este capabil în momentul de față să negocieze cu celelalte instituții europene. Știți, de asemenea, că troica președințiilor, cea poloneză, cea daneză și cea cipriotă, își dorește ca activitățile pe marginea noului cadru de reglementare să fie încheiate până la finele anului viitor. Însă, Respectarea acestui uh, calendar va depinde mult de modul în care vor decurge discuțiile cu privire la următorul cadru uh, financiar multianual. De ce? Pentru că chiar dacă discuțiile cu privire la reg- regulament pot continua în absența unor cifre, ele pot continua o an- o an- pentru o anumită perioadă de timp. La un moment dat, acele cifre, acea finanțare cât se poate declară, trebuie să fie inclusă în dezbaterile noastre. Prin urmare, fac a- a- apel la dumneavoastră pentru ca și dumneavoastră să exercitați presiunea asupra guvernelor pe care le reprezentați, astfel încât acestea să încheie cât mai rapid uh, negocierile cu privire la viitorul cadru multianual. Uh, discuții, încheierea acestor discuții ne-ar ajuta și pe noi să ajungem la finalizarea tuturor activităților pe marginea viitorului politicii de coeziune vă rog să țineți cont de aceste priorități ale noastre, să munciți cu toții în direcția influențării poziției guvernelor dumneavoastră. De ce spun asta? Pentru că suntem conștienți de rolul dumneavoastră și uh, suntem conștienți de asemenea că uh, obiectivul Parlamentului uh, Național, Parlamentelor Naționale ar trebui să meargă dincolo de activitățile și măsurile de auto- austeritate ce se impun la nivel uh, național. Uh, responsabilitatea dumneavoastră este și, și vis-a-vis -vis de bugetul Uniunii Europene, buget care va asigura toate investițiile necesare la nivel european, investiții care la rândul lor vor duce la creșterea economică, la îmbunătățirea situației uh, ocupării și, de asemenea, vor duce la dezvoltarea regiunilor. Pentru că, să nu uităm, uh, dezvoltarea regiunilor este esențială pentru creșterea economică pe ansamblu. Și încă ceva, știți că anul trecut am organizat o serie de audieri cu specialiști care ne-au prezentat informații cât se poate deta- detaliate cu privire la provocările cu care ne confruntăm în momentul de față. Aceste audieri vor fi organizate și anul viitor și vor fi esențiale pentru raportorii care astfel vor afla care sunt părerile persoanelor care la fața locului pun în aplicare politicile decise la nivel european. De asemenea, vă informez că în momentul de față suntem în curs de modificare a regulamentului general. Din pricina crizei, modificăm acum inițiativa Comisiei, astfel încât statele membre cele mai afectate să folosească și mai bine fondurile puse la dispoziția lor prin intermediul politicii de coeziune. Unul din, una dintre modificările care a fost uh, votată deja săptămâna trecută se referea la suplimentarea ratei de cofinanțare și s-a mai votat ceva cu privire la instrumentele financiare și mai există și alte propuneri și instrumente propuse de către comisii pe care încep, de către comisie pe care începem acum la nivelul Parlamentului European să le discutăm. Unul dintre aceste instrumente este împărtășirea riscurilor. Ne gândim în acest context la implicarea mai uh, profundă a Băncii Europene de Investiții în ajutorarea acelor state care se află acum într-o criză profundă. Așadar, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă asigurăm că suntem foarte implicați în aceste dezbateri și aceste negocieri, dar bineînțeles că nu vom putea face nimic fără ajutorul dumneavoastră, ajutor pe care uh, scontăm în următorul an. Vă mulțumim foarte mult pentru această contribuție importantă. Acum îi dau uh, cuvântul domnului Augustin în numele Senatului polonez. Dzisiaj przyglądamy się polityce regionalnej. Mulțumesc. Astăzi examinăm uh, politica regională a Uniunii Europene dintr-un punct de vedere foarte bine definit, și anume, ne interesează care sunt consecințele schimbărilor demografice în desfășurare acum în Europa. Din uh, dezbaterea anterioară am constatat că experiențele statelor membre sunt destul de diferite, destul de diversificate la nivel de stat și la nivel de regiune. Unele regiuni trebuie să recupereze decalajul de dezvoltare, iar acest lucru va contribui întotdeauna la îmbunătățirea situației generale din acea regiune. Și acest lucru, sigur, înseamnă și îmbunătățirea situației vârstnicilor. Mai există însă lucruri uh, care, în politica regională, politica de coeziune, merită o atenție specială. Este vorba de acele regiuni care au uh, suferit cel mai tare din cauza fenomenului îmbătrânirii. Mă gândesc aici la investițiile ce trebuie făcute în infrastructura sanitară. și uh, în special este vorba despre profilaxie și procedurile de screening. Dacă vrem ca oamenii să lucreze mai mult, trebuie ca ei să fie mai sănătoși. Din uh, țări precum Estonia și Ungaria am auzit uh, că um, există probleme grave. Acolo oamenii trăiesc mai puțin decât media europeană și deci nu se poate crește vârsta de pensionare. La fel, e valabil și la reabilitare. Dacă după o boală cronică o persoană în vârstă vrea să se întoarcă pe piața muncii, e bine, persoana trebuie să fie complet reabilitată și acest lucru sigur ar fi mult mai uh, avantajos decât să-i dai o pensie de dizabilitate și să pui presiune asupra sistemului social. Avem deci uh, consecințe foarte importante cu privire la acest sistem pe viitor. Există un fel de Europa, de fapt două Europe, cu două viteze. Pe de o parte avem o creștere rapidă a persoanelor care au uh, deja 80 de ani sau chiar mai mult și care foarte adesea suferă de handicapuri. Familiile lor nu pot să îi îngrijească. Prin urmare, aici în Europa ne trebuie un sistem de îngrijire instituționalizat. Trebuie să vedem însă dacă acest sistem e disponibil și cum să investim prin politica de dezvoltare regională. Sigur că acest lucru ar putea să se dovedească un stimulent pentru că ar putea crea locuri de muncă și infrastructură. Pe de altă parte, educația este importantă nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei vârstnici. Dacă vrem ca cei în vârstă să poată, față, să poată face față la schimbările de pe piața muncii, o piață care cere calificări mai tehnice, mai computerizare, atunci trebuie să investim în instruire pe tot parcursul vieții și pentru acești oameni în vârstă. Trebuie să le dăm o a doua sau chiar o a treia șansă. Astfel, infrastructura pe care o avem la dispoziție este destul de diversificată în țări și în regiuni. Când ne gândim uh, obiectivele pentru politica de dezvoltare regională, trebuie să ținem cont și de aceste elemente, deoarece ele sunt cele care fac diferența între dezvoltarea regiunilor. Președintele, mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule senator, doamnelor și domnilor, acum am să dau cuvântul doamnei Hübner. panie marszałku. Mulțumesc. Rolul meu uh, aici practic este unul minim. Am să-i dau cuvântul doamnei Constanțe Crel ca să tragă concluziile. Așadar, uh, nu o să mă mai uh, lungesc. Vă invit pur și simplu să ascultăm concluziile raportoare. Vă rog, doamna Crel. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Constat că și dumneavoastră, la nivelul parlamentelor dumneavoastră naționale, discutați exact aceleași teme ca și noi, cei din Parlamentul European. Aspectele sunt aceleași. De asemenea, și direcțiile sunt aceleași. Înainte de a mă referi la câteva aspecte specifice, dați-mi voie să fac un comentariu cu caracter general. Parlamentul European, după cum știți, a creat uh, o comisie specială o comisie uh, specială care se ocupa de discutarea perspectivelor financiare după 2014. E vorba despre raportul Gariga, un raport care spunea clar că dacă vrem să finanțăm într-adevăr toate cuvintele mari pe care le uh, rostim în fiecare zi, dacă e să facem față tuturor provocărilor cu care ne confruntăm în momentul de față, avem nevoie de o creștere cu minim 5% a bugetului Uniunii Europene. Dezbaterea a fost una foarte dificilă. Asta deoarece dezbaterea avea loc într-o perioadă de criză financiară și economică, o criză cu care ne confruntăm și în momentul de față. Propunerea Comisiei cu privire la finanțarea pe termen mediu nu merge la fel de departe ca și propunerea Parlamentului European. Propunerea Comisiei este sub plafonul stabilit de Parlamentul European. După cum spuneam, se ajunge la o sumă de 376 de milioane de euro pentru politica de coeziune. Deci o mare o mare uh, sumă. Însă, din păcate, această sumă se împarte între politica de coeziune și facilitatea Connecting Europe. Dacă e să scădem uh, finanțarea alocată uh, facilității Connecting Europe, ajungem la 326 de milioane de euro pentru Comisia Europeană, pentru politica de coeziune. Ei bine, o propunere mai uh, scăzută decât bugetul pe care îl avem deja în momentul de față pentru politica de coeziune. Și vă asigur că dezbaterile în cadrul Consiliului pe marginea acestui uh, acestei sume va, vor fi foarte aprinse. Se prea poate ca mulți dintre reprezentanții statelor naționale să vrea o sumă chiar mai mică uh, pentru uh, politica de coeziune. Ei bine, lucrul acesta nu trebuie să se întâmplă. Tocmai de aceea vreau să fac un apel către dumneavoastră. Vă rog explicațiile miniștrilor dumneavoastră de finanțe că investiția în politica de coeziune europeană este necesară, lucrul acesta este necesar pentru uh, Uh, statele mai puțin dezvoltate, dar și pentru statele foarte dezvoltate. Este un lucru pozitiv atât pentru regiunile dezvoltate, cât și pentru cele mai puțin dezvoltate. Vă rog să ne sprijiniți implicându-vă într-o manieră cât se poate de activă în dezbaterile cu privire la finanțarea aceasta pe termen mediu. Trebuie să găsim un echilibru perfect între regiunile care primesc fonduri și uh, Uh, statele membre care finanțează aceste politici. Acest echilibru încă nu există și uh, din cauza acestui uh, vacuum, cu siguranță negocierile vor fi cât se poate de dificile. Parlamentul European își dorește într-adevăr o finanțare potrivită acordată politicii de coeziune, însă din păcate suntem abia la începutul negocierilor. În cadrul dezbaterilor noastre, în cadrul uh, unor grupuri mai largi sau mai uh, restrânse, am tot constatat și am văzut asta săptămâna trecută în cadrul unei re- rezoluții a Parlamentului European cu privire la efectele evoluțiilor demografice a politicii de coeziune. Deci, din nou și din nou am ajuns la concluzia că politica de coeziune este absolut esențială. Dacă vă aruncați privirea pe toate documentele create de către Parlamentul European pe marginea politicii de coeziune, veți vedea că întotdeauna vorbim și despre uh, reacții potrivite la evoluția demografică. În momentul în care spun că trebuie să îmbunătățim accesul la sistemele de informare, uh, eu spun, de fapt, că aceste sisteme trebuie să fie accesabile din toate regiunile și, de asemenea, spun că toți cetățenii trebuie să aibă posibilitatea, să fie capabili uh, să facă uz de aceste sisteme de informare. Deci, practic, eu nu spun nimic altceva decât că și vârstnicii trebuie să beneficieze de noile mijloace de comunicare. În momentul în care spun că trebuie să sprijinim IMM-urile, nu spun că sprijinim doar IMM-urile din uh, domeniul metalurgic sau mai știu eu ce uh, altă industrie, ci vorbesc și despre IMM-urile care, spre exemplu, sunt active în domeniul uh, sănătății. În momentul în care spun că trebuie să promovăm utilizarea eficientă a resurselor și protecția mediului înconjurător, bineînțeles că mă gândesc la absolut toate domeniile și la absolut toate regiunile care sunt afectate de migrație. În special atunci când vorbim despre îmbunătățirea infrastructurii de transport, ne dăm seama că această îmbunătățire a sistemelor de transport trebuie să țină cont de faptul că populația europeană îmbătrânește. Trebuie să țină cont de nevoile speciale ale unor persoane în vârstă. Vorbeam de asemenea despre strategia pentru mediul urban dacă ne gândim la transportul uh, în mediul urban, trebuie să răspundem la întrebările următoare. Care sunt uh, cetățenii care folosesc cu pregătere mijloacele de transport în comun, care sunt nevoile respectivelor persoane. Din aceste întrebări trebuie să-și găsească răspunsul înainte de a se face investițiile în direcția îmbunătățirii infrastructurii urbane. În același timp, dacă ne gândim la mediul rural, care se confruntă cu fenomenul migrației, trebuie să ne gândim dacă investițiile în infrastructură sunt raționale sau nu. Deci vedeți că întotdeauna ne gândim și la evoluțiile demografice și la modul în care politica de coeziune poate ajuta la uh, depășirea provocărilor reprezentate de, această, de aceste tendințe. Deci vedeți că există deja uh, această prioritate a noastră a eliminării provocării demografice, chiar dacă această prioritate nu este spusă negru pe alb. Întotdeauna, printre rânduri, uh, facem referire la tendințele uh, demografice. Ei bine, am putea, dacă vă doriți lucrul acesta, să punem lucrurilor pe nume, să renunțăm la aceste subtexte. Dar putem face lucrul acesta doar cu ajutorul regiunilor. Regiunile sunt cele care trebuie să ne spună care sunt prioritățile lor și noi vom ține cont, bineînțeles, de inputul regiunilor. Și dacă venim, veni vorba despre regiuni, eu îmi dau seama că există regiuni cu situații foarte diferite în Uniunea Europeană. Spre exemplu, în Spania există deja regiuni depopulate care uh, trebuie să fie tratate altfel în cadrul politicii de coeziune decât regiunile de coastă care sunt foarte populate. Eu vin din uh, Germania de Est. Mm, în Germania de Est există o serie de regiuni din care tinerii au plecat pur și simplu pentru că nu aveau locuri de muncă. Uh, dacă ne gândim la regiunile acestea, în care populația este în special vârstnică, trebuie să ne gândim la prioritățile care se pliază pe nevoile acestei populații, care, adică care sunt, trebuie să ne gândim care sunt investițiile care pot să aducă un fel de plus valoare persoanelor în vârstă. Mă bucur că nimeni nu a criticat vehement co- condiționalitatea. Trebuie să înțelegem că dacă într-adevăr e să folosim uh, banii într-o manieră echitabilă, rațională, atunci trebuie să respectăm anumite condiții, pentru că doar prin respectarea acestor condiții uh, lucrurile funcționează uh, cu adevărat. În ceea ce privește creșterea inteligentă, eu cred că acest aspect a fost deja menționat în priorități. E clar una dintre prioritățile noastre, însă, bine, în ceea ce privește punerea în aplicare, trebuie să mai discutăm despre modul în care această temă ar putea fi inclusă în contractele de parteneriat și despre modul în care această temă ar putea fi inclusă în uh, strategiile statelor membre. membre. Trebuie să răspundem la întrebarea dacă politica de coeziune poate uh, finanța proiectele de infrastructură, dar și uh, proiectele de sănătate, spre exemplu. Dar asta se va mai discuta cu Comisia. Încă un aspect menționat de toată lumea, formarea. Formarea pentru tineri, formarea pentru uh, persoanele în vârstă și infrastructura necesară în acest sens. Da, e drept și această temă trebuie să fie din nou discutată în cadrul uh, Parlamentului European. Trebuie să ne gândim la modul în care putem folosi uh, fondurile noastre nu doar pentru oferirea stadii, stadii stagiilor de formare, ci și pentru crearea unei infrastructuri necesare pentru formare. Cred că acest lucru va fi foarte important pentru perioada de uh, finanțare 2014-2020. V-aș ruga să ne transmiteți uh, părerile dumneavoastră cu privire la rezerva de performanță să-mi spuneți care este ideea dumneavoastră cu privire la acest aspect. Bine, rezerva aceasta nu uh, Uh, trebuie să fie folosită în următorul fel, adică 5% rămân la Bruxelles și uh, cei care se descurcă foarte, foarte bine pot să vină la Bruxelles pentru a lua banii respectiv ca un fel de premiu. Nu, cei 5% ar trebui să rămână la nivel de state membre. Ar trebui să, uh, nu ar trebui să permită o redistribuire, ci ar trebui să fie redistribuiți la nivel național, pur și simplu. Uh, noi considerăm că acesta este un stimulent pentru creativ- creativitatea la nivel regional. Dacă regiunile se descurcă foarte bine, atunci ar putea primi fonduri suplimentare pentru ca aceste eforturi pozitive să meargă chiar mai departe. Ar trebui să ne gândim dacă acest instrument nu este într-adevăr unul mai degrabă rațional. După toată condiționalitatea, după toate uh, Uh, momentele în care regiunile au fost tot timpul trase de urechi pentru ceea ce nu au făcut, eu cred că acum, prin intermediul acestui instrument, ar, am putea, într-adevăr, să răsplătim eforturile pozitive ale, ale regiunilor. Bine, și întrebarea cu privire la Connecting Europe, Europe este, își caută în continuare un răspuns până și în Parlamentul European. Uh, eu cred că în următoarele săptămâni și în, săptămâni, în următoarele luni vom avea contacte uh, active cu dumneavoastră, cu colegii din statele membre pentru a reuși să ajungem la un răspuns cu privire la Connecting Europe. Sper din tot sufletul că am comentat toate aspectele puse de dumneavoastră în discuție. Sper că vom colabora uh, foarte bine pe viitor și, încă o dată, dacă considerați că aveți idei care trebuie, idei care trebuie neapărat să fie incluse în acest pachet legislativ, trimiteți-ne trimiteți-le nouă, pentru că noi suntem colegiuitori, noi discutăm acum form, forma finală a acestui pachet legislativ, iar dacă dumneavoastră ne aduceți uh, aportul dumneavoastră la uh, dezbaterile noastre, cu siguranță acest aport al dumneavoastră se va reflecta și în forma finală a pachetului legislativ. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Constanță! Vreau să îi cer domnului Van Nistelrooy, cel de-al doilea raportor, să facă niște comentarii foarte scurte. Scurte, pentru că Constanțe Crel a spus cam totul. Am doar un singur lucru de adăugat, poate nu chiar atât de minor cum apar la prima vedere. Anul trecut, Comisia Europeană o, a prezentat o, un alt domeniu prioritar de cercetare. Este vorba despre o suplimentare a fondurilor alocate pentru acest domeniu de la 54 la 80 de miliarde. Dar Practic, uh, acești bani de cercetare sunt distribuiți statelor membre în proporție de 90%. Merg la universități și la companii. Așadar, trebuie să ne gândim la cum putem uh, alinia capacitățile statelor membre, astfel încât ele să poată intra în concurență pentru acești bani de cercetare. Alocarea acestor fonduri se bazează pe principiul excelenței. Dacă ești foarte bun, primești banii. Însă, acum se pare că nu prea știm cum să aplicăm acest principiu. În perioada 2014-2020 este un sistem crescător de valoare a excelenței, mai ales pentru regiunile de convergență. Și putem zice, da, se pot cheltui mai mulți bani pentru cheltuirea infrastructurii de cercetare. De exemplu, să se facă clustere. Există, de exemplu, fonduri pentru construirea de capacități și creșterea atractivității. Și acest sistem crescător al excelenței mi se pare important. Am fost în Polonia, m-am deplasat acolo de două ori și am discutat cu Ministerul Economiei și cu cei de la Ministerul Tehnologiei și Educației și mi-au spus că aceasta este direcția pe care doresc și ei. Vor ca în aceste contribuții să existe un echilibru teritorial mai mare. Nu știu cum ar trebui să fie construit sau gândit acest sistem crescător al excelenței, dar contez pe sprijinul dumneavoastră. Președinte, mulțumim foarte mult, Lambert. Am ajuns la finele discuțiilor noastre, vreau să-mi folosesc de această ocazie încă o dată pentru a spune două lucruri. În anii ce urmează ne vom confrunta cu o situație destul de specială, ca să zic așa. Sperăm să fie o situație post-criză. În orice caz, Europa va avea nevoie de creștere cu disperare, dar sperăm să nu fie o creștere nesustenabilă ca cea pe care am avut-o înainte de izbucnirea crizei vrem să ne bazăm pe factori de creștere mai durabil, care să se bazeze practic pe sporirea productivității. Cred că aici în Europa trebuie să înțelegem că dacă vrem să avem locuri de muncă durabile, care nu se pierd de azi pe mâine în favoarea economiilor emergente, deci locuri de muncă care să poate fi păstrate, ele trebuie să fie bazate pe o economie mai competitivă. Deci trebuie să ne uităm la sursele de unde ar putea proveni această creștere și de ce nu ar putea veni din regiuni. Inovație, competitivitate, ar uh, putea fi factorii ce ajută să se dezvolte aceste regiuni. Trebuie să ținem cont de specificitățile teritoriale, însă obiectivul cel mare este același peste tot. Cu cât suntem mai săraci, cu atât trebuie să fim mai competitivi și mai inovatori. Nu putem să lăsăm la o parte inovația. Știu că există o tendință a celor mai bogați uh, care cred că investițiile ar trebui să fie făcute în mod tradițional. Însă acest lucru nu este valabil și trebuie să înțelegem cu toți acest lucru. Vreau să vorbiți cu toți cei din scripțiile dumneavoastră și din regiunile dumneavoastră să le spuneți aceste lucruri și, de asemenea, să îi uh, ascultați pe cei care au pus în aplicare politica regională în ultimii ani, să vedeți ce funcționează și ce nu așa cum spunea Constanțe, împărtășiți aceste chestiuni cu noi. Vom mai avea o reuniune de acest gen anul viitor, însă până atunci suntem foarte deschiși la cooperare și oricând doriți puteți să discutați cu noi. Avem uh, puncte de contact cu toate grupurile politice, deci dacă doriți să vorbiți cu grupul politic din care faceți parte, puteți lua legătura cu raportorul și uh, putem, iată, dezvolta o relație de parteneriat. Suntem deschiși spre cooperare. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și sper ca acest uh, for să devină un for permanent de cooperare, să nu avem uh, întâlniri uh, anuale doar. După cum spuneam, urmează nou. Am încercat să devansăm puțin uh, ora din euro, însă nu știu dacă am reușit. În orice caz, vă invit să mergeți în spațiul uh, Iehu din Menuhin, o să vă escortăm de la ieșire, acolo sunt deja băuturi pentru dumneavoastră și apoi uh, și masa, practic. Mulțumim foarte mult pentru participare. Ședința se suspendă.